Bon. Mes chers amis. Bun, dragi prieteni, vă rog să vă așezați. S'il vous plaît. Vendu. Adjudecat. On tes doigts, toi. Bon, mes chers amis, redevenons sérieux. Euh... Dragi prieteni, să revenim la lucrurile serioase. Astăzi vom participa la o audiere publică cu privire la pescuitul în regiunile ultraperiferice. Este un subiect care ne interesează în mod deosebit comisia noastră găzduiește așadar această audiere cu privire la regiunile ultraperiferice, care sunt adesea puțin cunoscute, dar care fac parte din Uniunea Europeană și reprezintă un avantaj strategic de necontestat. Articolele 349 și 355 din tratat acordă acestor regiuni un statut uh, specific uh, datorită îndepărtărilor și datorită constrângerilor geografice și este indispensabil să se Uh, compenseze uh, eforturile cu care se confruntă actorii din aceste regiuni. Este o manifestare importantă a solidarității europene, lucru care este valabil și în alte domenii, nu doar în pescuit. Pescuitul este o activitate fundamentală în marea parte a acestor regiuni ultraperiferice. E vorba de pescuit în general artizanal, care are puține infrastructuri prin Fondul European pentru uh, domeniul marin, și pentru pescuit, Uniunea Europeană investește în aceste infrastructuri, um, fie că e vorba de porturi, de modernizarea navelor sau de programe specifice. Regiunile ultraperiferice depind foarte mult de uh, resursele piscicole din zona lor economică exclusivă, care sunt foarte fragile din punct de vedere al mediului. Așadar, trebuie să se protejeze aceste resurse din zonele sensibile pentru a se garanta o exploatare echilibrată și durabilă a stocurilor. Acestea sunt mizele asupra cărora se angajează comisia noastră. Politica de pescuit piața internă și normele din acestea trebuie să țină cont de caracteristicile acestor regiuni și să își manifeste solidaritatea prin instrumentele financiare și prin măsurile de sprijinire a pescuitelor. Astăzi vom asculta problematicile diferitelor regiuni în ceea ce privește pescuitul. În această audiere vom avea două paneluri. Primul se va ocupa de situația sectorului pescuitului din regiunile ultraperiferice uh, franceze și cele din insulele Canare. Apoi, în al doilea, vom uh, discuta despre sectorul pescuitului în Madeira și în Azore. Așadar, rup franceze și canare pe de-o parte și Madeira și Azore pe de altă parte propun ca întrebările să vină la sfârșitul uh, intervențiilor fiecărui panel. Solicit uh, membrilor să vină cu întrebări uh, clare și succinte, spunând clar cui adresează întrebarea. Primul panel se va ocupa de situația pescuitului din uh, um, insulele Canare și din uh, regiunile ultraperiferice franceze, așa cum am spus și mai devreme. Așadar, îl invit deja pe domnul Jean-Claude Ioiot, care este președinte al uh, Comitetului Regional pentru um, um, Pescuit și uh, um, Aquacultură în, din Ugalup, uh, să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, uh, dragi prieteni, Împreună cu colegii mei îmi dau seama de solemnitatea um, acestei adunări care exprimă în mod permanent democrația Europei. În numele um, regiunii mei. În primul rând, uh, dați-mi voie să vă mulțumesc uh, pentru ocazia de a prezenta situația pescuiturii și a aquaculturii în uh, regiunea aceasta. Datorită Parlamentului European, noua politică comună pentru pescuit ține cont pentru prima oară și sperăm noi asta pe termen uh, lung de caracteristicile specifice ale teritoriilor noastre care sunt recunoscute de articolul 349 din Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene, care se aplică în special domeniului pescuitului. Progresele pe care le-ați uh, făcut în cadrul uh, EMFF au creat o nouă dinamică și un elan de speranță în toate teritoriile noastre profesioniști din domeniu astăzi uh, se apleacă asupra unor perspective de viitor, de investiții, de creștere economică și de ocupare de locuri de muncă pe care dorim să le împărțim cu dumneavoastră. Voi începe prin o trecere rapidă în uh, revistă a pescuitului din teritoriul nostru. Peste 2.200.000 de locuitori trăiesc în cele 5 departamentele peste mări, Guadalupe, uh, cu San Martin, Martinica, Guiana, Maiota și Reunion. Aceste teritorii sunt toate uh, întoarse către mare, după cum puteți vedea de pe hartă. Uh, avem 1500 uh, de kilometri de coastă, peste 650 de mii de kilometri pătrați de zonă economică exclusivă, adică de două ori mai mult decât Franța continentală. Oricum știți, această um, zonă maritimă franceză reprezintă o zonă europeană și un avantaj strategic impresionant uh, și o mare uh, rezervă de bogății. Însă, uh, contrar altor activități din aceste departamente, pescuitul nu reprezintă o, um, o mică măsură a pescuitului european, ci un sector important la scară comunitară. Uh, zona exclusivă um, economic, economică din Goiana este de două ori mai mare decât cea a Germaniei. De exemplu, sectorul uh, pescuitului este marcat în această zonă de o predominanță a pescuitului artizanal, uh, Um, alături de unul în ape um, adânci în Reunion și, una, uh, și pescuit pentru creveți în Guiana. Um, pescuitul în această zonă are uh, un impact mic asupra mediului, asta pentru că embarcațiunile sunt mici, uh, se practică pe scală mică, embarcațiunile au mai puțin de 12 metri, au motoare mici și au uh, caracteristici uh, zone, uh, ale zonei. Capacitatea este slabă și autonomia este redusă în mare. În fie 95% dintre nave practică o, un pescuit zilnic. Vrem să ilustrăm impactul slab asupra mediului și prin alte lucruri. În primul rând, resursele noastre sunt Uh, disponibile și adesea sunt uh, subexploatate. Um, astfel, uh, Comisia pentru Ton din Oceanul Indian permite confirmarea că o, o mare parte dintre specii uh, sunt uh, foarte uh, disponibile. Ori reuniuni nu uh, capturează decât 0,16% din uh, pești disponibile în Oceanul Indian. Apoi, uh, presiunea pescuitului, mai ales în Guiana, vine mai ales din pescuitul străin și ilegal, care prinde de trei ori mai mult pește decât pescuitul local legal. Asta conform IFREMER. De exemplu, pescuitul legal este pus în aplicare prin uh, inovarea în, uh, în embarcațiunile din această zonă. De asemenea, Există și spații de gestiune specifică a zonelor care au fost create la inițiativa um, pescarilor artizanali. În Maiot, în 2011, uh, s-a creat un parc marin uh, pe toată um, zona economică exclusivă și ariile marine sunt uh, protejate în Marea Înaltă Uh, pe suprafețe largi, care sunt mult mai mari decât cele din uh, planul continental. Acum ajung la elementul crucial al intervenției mele. Dacă dezvoltarea pescuitului în uh, dom nu, a fost, nu are un efect asupra stocurilor, are în mod evident o, un caracter natural și strategic care permite să participe la consolidarea și la dezvoltarea economiei noastre, mai ales în cele insulare. Vă mulțumesc. Pescuitul uh, are așadar o importanță socială și economică semnificativă în teritoriile noastre, unde reprezintă peste 10.000 de locuri de muncă și încă pe atâtea indirecte. Și um, veniturile um, ar um, Uh, echivalentul acestora pe, în Franța continentală ar fi de 2,25 de milioane. În regiunile noastre, rata șomajului este undeva la 30% și 60% în rândul uh, tinerilor. Așadar, rolul sectorului uh, în ceea ce privește ocuparea este esențial pentru menținerea unei coeziuni economice și a unei stabilități economice, precum și a unui um, um, echilibru în teritorii. Însă, există mari paradoxuri. Sectorul este în um, Um, subdezvoltare și stagnare. Și acum uh, importurile reprezintă cam 40% din uh, consumul local. Această situație este, după cum uh, vă puteți da seama, inacceptabilă. Cea de-a doua situație paradoxală cu care se confruntă pescuitul din aceste regiuni este că nu s-a putut profita de pe urma modernizării flotelor europene din anii 80. Când PGP-ul din anii 70 până în 1992 favoriza dezvoltarea capacităților flotelor de pescuit, departamentele de peste mări erau excluse din uh, domeniul de aplicare al politicii comune de pescuit și de aceea flota de pescuit a acestor teritorii a, a ajuns să fie în imposibilitatea de a se reînnoi, um, spre deosebire de flota din uh, metropolă. Între 92 și 2009, finanțarea comunitară nu a fost uh, autorizată decât din când în când. Și, începând cu 2004, finalul uh, sprijinului pentru construcție în uh, metropol a provocat um, o um, serie de autorizări derogatorii, uh, apoi interdicții, ceea ce a dus la uh, subminarea dezvoltării flotei din Dom. Așadar, acesta um, aceasta n-a putut să beneficieze de pe urma unei finanțări corespunzătoare și adaptată nevoilor. Din 2009, construcția de noi uh, nave nu mai este eligibilă și modernizarea acestora este supusă unor condiții. Pentru perioada 2014-2020 finanțarea și renoirea flotei nu sunt autorizate. Apoi, problema modernizării flotei uh, din domn, așadar nu s-a putut pune în mod eficient, ceea ce reprezintă o inegalitate de tratament în ceea ce privește continentul, pentru că exact flota noastră este cea care are mai mare nevoie de finanțare. Această Mm, nedreptate uh, a putut să fie constatată la vremea respectivă, uh, mai ales uh, prin situația în care se găteau operatorii locali. Au fost um, au avut instrumente dispersate și puține, lipsă de organizare colectivă, o reticență din partea investitorilor și o, o piață concurențială care uh, a pus semnul întrebării rentabilitatea activității de pescuit. Însă am uh, demonstrat uh, că până la urmă nu este niciodată prea târziu pentru a um, recupera timpul pierdut și de aceea cele cinci uh, dom, mai ales în cadrul EMFF, au venit cu proiecte de dezvoltare adaptate realităților locale. Acestea se bazează pe metodologie comună, pe dezvoltare calitativă și pe crearea de valoare adăugată cu un impact semnificativ asupra creării de locuri de muncă. Dacă prin uh, creșterea atractivității um, meseriei uh, sunt atrași din ce în ce mai mulți tineri să participe la o renoire a generației uh, care îmbătrânește de pescar, dintre care fac parte și eu. Și în acest sens, filerele pescuitului din DOM au obiective comune. În primul rând, structurarea pieței și profesionalizarea filelor prin instrumente interprofesionale și de organizare colectivă care vor trebui să ajungă obligatorii prin uh, Uh, caracterul restrictiv al uh, piețelor, care uh, sunt reprezentate de 250 până la 850 de mii de locuitori față de 500 de milioane de consumatori pe continent. Apoi, dinamizarea pieței locale, precum și diversificarea ofertei de produse și de um, locuri de vânzare spre export. Așadar, avem de aparte um, pești care sunt um, importate mm, la prețuri scăzute pe alte piețe și navele se supun unor mm, condiții mai puțin mm, restrictive ca cele europene și în plus acestea au posibilități de, expansi- de expansiune mari datorită unor costuri de investiții scăzute. Apoi, o serie de uh, Uh, pavilioane um, pescuiesc în anumite zone ale noastre fără să există contrapartidă economică pentru teritoriile noastre și în sfârșit există o serie de handicapuri uh, legate de importuri, mai ales uh, în ceea ce privește acvacultura. Considerăm așadar că concurența este mm, neloială și la aceasta se adaugă și uh, Um, anumite supracosturi recunoscute de articolul 349. Așadar, în acest context, uh, EMFF reprezintă pentru noi un progres ma major, pentru că ne va permite să um, minimizăm diferențele și să redenomizăm circuitele de comerț uh, pe piața locală. Această fotografie arată foarte bine uh, problemele cu care ne confruntăm. Vedeți prețurile la promoție, prețurile și diferențe dintre ele. Apoi, uh, dacă se ține cont de caracterul specific al teritoriului nostru în politica pescuitului, este important pentru că aici putem să arătăm uh, faptul că um, clima specifică um, uh, duce la o uzură accelerată a embarcațiunilor. În plus, propunerea de interzicere a plaselor în derivă s-ar putea să um, Uh, ducă la dispariția pescuitului uh, artizanal uh, pe coaste. Având în vedere natura artizanală a navelor și dimensiunile mici, o interdicție de, acel, de acest gen ar putea să aibă un impact economic, ecologic și social semnificativ în Guiana. Apoi, nevoia de a desfășura o flotă um, a dom în bazinul său maritim, mai ales um, în ceea ce privește accesul la resurse și controlul interior al ZE. Apoi, uh, consolidarea caracterului uh, durabil al pescuitului. Trebuie să se orienteze filele de pescuit către instrumente durabile, inovatoare, care să respecte mediul și consumatorii. În Antile, de exemplu, poluarea cu clordecon uh, a constrâns pescarii să meargă mai mult în larg. Există proiecte, cum ar fi construirea de um, nave cu alt tip de motor hibrid. Acestea ar putea să um, aducă un uh, vânt al schimbării în aceste zone. Acesta uh, implică nevoia de investiții în uh, nave mai ecologice. Dacă vrem ca progresele obținute de Parlament pentru acest, uh, această program, perioadă de programare să fie durabilă, uh, trebuie să avem astfel de măsuri. Și avem multe argumente care pledează în favoarea renoirii navelor, uh, și anume recuperarea diferențelor, a întârzierelor, apoi uh, îndepărtarea zonelor de pescuit și pericolele pentru pescari, uh, apoi îmbătrânirea flotei noastre, care crește din ce în ce mai mult. De exemplu, flota din Guiana pentru creveți are o medie de vârstă de 20 de ani în aceste nave uh, pescuiesc în acest moment colegii noștri. În plus, uh, e vorba de um, o flotă inadaptată din punct de vedere al uh, carburantului folosit. Îmbătrânirea flotei nu trebuie să fie considerată în valori absolute, ci să fie văzută în condițiile în care evoluează. O, o, um, o barcă, toate bărcile nu au aceeași perioadă de uzură. Apoi, S-a ajuns și la aberații bugetare din motive de securitate. A trebuit să deconstruim și să reconstruim navele noastre, ceea ce a reprezentat costuri duble pentru contribuabili decât uh, cumpărarea unor uh, nave noi mai performante. Trebuie să adăugăm că îmbătrânirea navelor uh, le, nu le permite pescarilor să meargă în zone mai mult în larg, ceea ce um, uh, reprezintă um, Um, o tendință, care, ceea ce face să se îndrepte către nave și prezintă pericole aici. Și apoi, după cum știți, regulamentul de bază al PCP um, autorizează RUP să rezerve pentru pescuit apele care sunt situate la mai puțin de 100 de mile marine de, costele, de coastele lor pentru navele matriculate în porturile lor. Dacă această dispoziție reprezintă un progres semnificativ pentru teritoriile noastre, mai trebuie să mai avem încă și în, uh, trebuie să fie interzise sau autorizate navele care intră în aceste uh, zone în mod nepermis. Sper că v-am demonstrat că pescuitul în zonele noastre reprezintă astăzi o dinamică nouă atât uh, în ceea ce privește abordarea colectivă între departamentele peste mări, și construcția de proiecte de dezvoltare comune și elaborarea de strategii interprofesionale. MFF, uh, pentru care Parlamentul ne-a sprijinit în mod eficient, uh, face parte din uh, cauzele acestei evoluții pozitive. Sper, pe de o parte, Cred de asemenea că v-am demonstrat că discriminarea a care victime am fost în ultimii ani ne-a permis să ne modernizăm flota și să o adaptăm la realitățile noastre, în timp ce concurența neloială uh, ne afecta teritoriile. Având în vedere provocările de autosuficiență alimentară și energetică și, pe de altă parte, caracterul endogen al dezvoltării uh, zonelor noastre, pescuitul reprezintă un sector strategic de emancipare economică pentru regiunile noastre. Noi am venit să vă spunem, doamnelor și domnilor, că sprijinirea dezvoltării flotei noastre de pescuit reprezintă o necesitate, o faptă dreaptă și responsabilă. Sprijinirea renoirii navelor nu ar reprezenta o presiune crescută asupra stocurilor, mai ales prin capacitatea noastră de luptă împotriva pescuitului ilegal, care nu este de tolerat. În schimb, uh, sprijinul acesta s-ar um, traduce printr-o îmbunătățire a securității pentru pescar, o eficiență energetică mai bună, o împărțire mai bună a eforturilor de pescuit în zonele noastre, precum și într-o atractivitate mai mare a sectorului pescuitului în rândul tinerilor, care suferă de un nivel de șomaj extrem de ridicat. Mi se pare că ar fi pertinent ca um, aici să se um, să înceapă un demers de tip raport de inițiativă în ceea ce privește modernizarea flotei de peste mări. Pescuitul din aceste zone vrea să conteze pe dumneavoastră. Tocmai de aceea, noi uh, sperăm că uh, vom recupera întârzierea dezvoltării noastre cu ajutorul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție și uh, vă invit să veniți la noi în insule ca să vedeți cum stau lucrurile în realitate. Mulțumesc! Merci beaucoup pour votre euh, présentation et la passion que vous y avez. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru pasiunea cu care ne-ați uh, ținut-o. Uh, întrebările vor, <clears throat> vor veni la final. Am să-i dau acum cuvântul domnului François Herman, secretar general al Uniunii aquaculturilor din zonele de peste mări din Franța și îi voi da imediat cuvântul. Allez le, le PowerPoint. Mesdames et messieurs les parlementaires. Ah, Là, c'est bon Voilà. Mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président. Nous... Doamnelor și domnilor, domnule președinte, în primul rând vă mulțumim pentru oportunitatea pe care ne-o oferiți de a, discul- de a vă prezenta situația aquaculturii în regiunile ultraperiferice franceze. Este important să cunoașteți importanța de a sprijini acest uh, sector foarte important pentru teritoriile noastre. Invitația noastră este, invitația dumneavoastră este o, exprim, o exprimare a recunoașterii activității noastre. De asemenea, sperăm că specificitatea insulelor noastre va fi luată în considerare. Va trebui să ne uh, recuperăm uh, întârzierea structurală am să încep prin a vă prezenta Uniunea Acvacultorilor de dincolo de mări, um, al cărui purtător de cuvânt sunt în ziua de astăzi. Această Uniune, UAOM, s-a creat în 2008 și reunește toate structurile asociative de acvacultură în rup franceze. Este vorba de ADEPAM din Martinica, Sipagua din Guadelupa, AAJ din, Guia- din Guiana, uh, Arda din Reunion și Aquamei de la Mayotte în, din cele cinci rup franceze și pentru um, um, alte teritorii. Avem CAPF uh, din Polinezia, Fran- Polinezia franceză um, și Arda pentru Saint-Pierre Michelon. Creați, crearea acestei asociații, asociații a fost uh, a venit în urma necesității de a se uni, de a se uni uh, pentru a crea o acvacultură durabilă adaptată la teritoriul uh, nostru. A fost o de, o, un demers inovant în uh, zona noastră și în ziua de astăzi alții se inspiră din acțiunile noastre. În primul rând, am să vă prezint câteva date referitoare la acuacultura mondială. În 2012, conform FAO, producția uh, acvatică în general era de 158 de milioane de tone, din care 91% din pescuit și 67% din acvacultură. Pescuitul uh, este, uh, rămâne constant, însă acvacultura crește. Practic s-a dublat de, începând cu anii 60 acest lucru nu a fost posibil decât prin dezvoltarea spectaculoasă a acvaculturii. În urmă cu 50 de ani era uh, foarte puțin uh, prezentă, dar astăzi acoperă um, o bună parte din producția mondială. Consumul de pește uh, la nivel mondial a crescut de 12 ori uh, în ultimii 30 uh, de ani iar uh, cea mai mare creștere în ceea ce privește acvacultura are loc în ziua de astăzi în uh, acvacultura tropicală, plus 12% pe an. De asemenea, se creează <clears throat> multe locuri de muncă în acest uh, domeniu. Într-adevăr, trebuie să recunoaștem că ritmul de, de creștere în acest domeniu al acvaculturii a dus la anumite excese și abuzuri în ceea ce privește mediul și asta a dus și la o imagine negativă în opinia publică. Uh, dezvoltarea acvaculturii este și dezechilibrată, căci uh, în Asia ea reprezintă, cea din Asia reprezintă 89% din uh, producția mondială și China 60%. Uniunea Europeană constituie numai 2,1% din producția acvatică, însă importă 26% din importurile mondiale practic uh, plăt, uh, în fiecare an uh, plătește 20 de miliarde de euro pentru importuri de pește. Și practic ne întrebăm dacă viitorul consumului de pește în Uniunea Europeană este dependența de importuri. Nu putem să așteptăm să, să plece trenul uh, din fața noastră. Acvacultura este o șansă pentru acvacultura uh, Regiunile tropicale sunt o șansă pentru acvacultura europeană. Merităm, sectorul nostru merită să fie uh, susținut despre istoria acvaculturii. Am început cu un tip de crevete uh, de apă dulce, apoi uh, am trecut la pești precum tilapia. Um, la început s-a început așadar cu uh, acvacultură de apă dulce în lacuri, însă uh, terenul, uh, teritoriul este din ce în ce mai redus și deci avem limitări puternice. În plus, este foarte greu um, este cu atât mai greu să cultivăm pește cu cât există contaminare cu clordecon, un pesticid foarte persistent care a fost utilizat foarte mult în anii 80 Așadar, s-a început cu, piscicul, cu piscicultura, cu acvacultura marină. Puține specii sunt însă uh, capabile să fie crescute în astfel de uh, acvaculturi. Încercăm să diversificăm uh, oferta cu diferite tipuri de uh, pești, pico, cobia, un tip de lup de mare, însă încercăm, am dori să putem crește specii indigene, numai că este nevoie de între 10 și 15 ani pentru a reuși să stăpânești tehnicile pentru creșterea unui tip de pește. În ciuda mărimii sale ă, modeste, filiera de acvacultură marină a dat dovadă de dinamism și a reușit să se dezvolte cât de cât. De asemenea, au existat prototipuri de aquaponie Um, ceea ce înseamnă că există beneficii și pentru creșterea de legume. Apoi uh, s-a vorbit, uh, s-au, s-au uh, pus la punct cuști care pot fi imersate în apă și care pot reduce riscul în caz de ciclon. Nu în ultimul rând, trebuie spus că singurele instalații înregistrate în Franța de acvacultură în ultimii 15 ani sunt cele de dincolo de mer. Câteva uh, cifre. Care, uh, departament, departamentele de dincolo de mări, DOM, uh, au un nivel de șomaj ridicat, 20 până la 30%. În Antile, consumul de pește este foarte ridicat, 40 de kilograme pe an pe uh, locuitor. Își importă 50% din necesar, insula Reunion 85%. Practic 30.000 de tone sunt importate în fiecare an în um, aceste departamente. În domeniul acvaculturii lucrează 60 de întreprinderi, dintre care Um, 80 care uh, fac proiecte practice, uh, însă numai foarte puține de tip uh, semi-industrial. La nivel, uh, în uh, aceste regiuni persistă modelul artizanal, pentru că există foarte mari constrângeri pentru, uh, pentru întreprinderi mai mari. Uh, insula Reunion a reușit să își uh, perenizeze acvacultura de apă dulce cu o producție de 60 de tone de tilapia și 25 de tone de păstrăv. Cu excepția Guianei, uh, filiera acvaculturii va fi dificil de dezvoltat în, în dom. În continuare, așadar, uh, acvacultura marină este cea mai importantă. În Martinica avem 11 ferme uh, marine. Maiot are un, 1000 de kilometri pătrați de lagună, deci practic este cel mai bun uh, loc, uh, sit tropical pentru acvacultură. și Guadalupe se orientează înspre acvacultură în mare deschisă. Majoritatea producției însă este consumată în circuit scurt pentru că nu există angrosiști uh, și transformatori. Producția uh, din acvacultură ale RUP în 2014 ar, va fi de aproximativ 285 de tone în to- toate speciile, deci practic 1% din tot ce se importă. Nu putem continua așa Există foarte multe obstacole uh, în calea dezvoltării acestui sector. În primul rând, uh, mica uh, mărime a filierei, costuri ridicate, o concurență care nu poate fi susținută cu import din state terțe, diferite tipuri de pește cu 2 euro kilogramul, 4 euro kilogramul, costă de 2-3 ori mai mic decât Uh, cât costă producția. Până la urmă, producția noastră locală devine o producție de uh, nișă. La noi, de asemenea, este nevoie de proceduri mult prea lungi pentru a te instala, pentru a te înscrie, 4 până la 5 ani. De asemenea, acvacultura este văzută ca o activitate uh, poluantă Uh, textele care textele de lege care uh, reglementează instalarea acvacultorilor datează din 1915, deci procedurile sunt uh, depășite și învechite. Nu există sprijin pentru cei care vor să se lanseze în, în acest domeniu, nu există o structură pentru a, a vinde, a pune pe piață, deci există o lipsă totală de strategie coerentă în acest sens. Practic, întreg sectorul este văzut ca uh, fiind lipsit de un potențial de rentabilitate. Totuși, uh, avem aturi considerabile și considerăm că ar trebui ca acestea să fie traduse în oportunități pentru economiile locale. Care sunt aceste aturi? Ei bine, în primul rând, uh, vremea, profilul termic se, um, se poate obține o productivitate mult mai mare, um, se poate obține un pește uh, de un kilogram într-un an, spre osebire de trei ani în Mediterană. De asemenea, există multe locuri uh, care pot fi um, exploatate uh, pentru acvacultură în mare deschisă. Apoi există uh, expertiză tehnică um, prin sprijin unor structuri precum IFREMER. Apoi avem uh, incubatoare operaționale care au o capacitate suficientă și avem uh, o etică de muncă și de producție care respectă mediul, avem uh, sprijin, uh, pe, sprijin public pentru investiții, Uh, și, bineînțeles, avem uh, și uh, noi instrumente care duc la un cadru operațional mai bun. Aquacultura este, deci, o, o mare oportunitate pentru economia locală și asta având în vedere nevoia de a diversifica sectorul primar, de a reduce dependența alimentară Um, este, există posibilitatea de a se crea locuri de muncă, există posibilitatea de a exporta către UE și, bineînțeles, există uh, o complementaritate cu pescuitul, uh, ceea ce ar um, permite securizarea funcționării unităților de transformare de care avem cu toții nevoie. Deci, ce se poate face pentru a debloca situația? În primul rând, să se Uh, consolideze ceea ce există deja. Însă acest lucru nu este suficient. Trebuie să fim mai ambițioși, să avem o viziune pe termen lung, să producem mai mult, mai bine și mai ales să avem posibilitatea să vindem mai mult. Pentru asta trebuie să construim o strategie de dezvoltare a acvaculturii în regiunile de dincolo de mări. Avem nevoie de un plan de dezvoltare plurianual cu obiective pragmatice. Asta înseamnă uh, crearea de locuri de muncă, dar și dezvoltarea unor piețe, a unor modele economice. <clears throat> Și nu numai cei din această profesie trebuie să contribuie la asta, este nevoie de politici publice, dar și o implicare din partea autorităților uh, și o sensibilizare în rândul consumatorilor. Și, bineînțeles, uh, investitorii trebuie să fie susținuți ce ar trebui făcut? În primul rând să se consolideze uh, incubatoarele și uh, cei care vor să, încea- să înceapă uh, această activitate în etapa de consolidare a întregii filiere. Uh, există incubatoare care um, uh, depind totuși de o anumită mărime și trebuie susținute la început. Apoi trebuie să se faciliteze din punct de vedere birocratic al procedurilor um, posibilitatea de a deveni acvacultor. Există termene mult prea complicate, proceduri mult prea complicate. Apoi, trebuie să se insiste asupra orientării acvaculturii înspre domeniul durabil, conform directivelor europene. Nu trebuie să vedem acvacultura ca în opoziție cu mediul este posibil și o demonstrăm în fiecare zi să avem o acvacultură acceptabilă pentru mediu, compatibilă cu menținerea biodiversității. Deci uh, asta dorim, să trecem la o acvacultură cu un impact de mediu scăzut. Să nu uităm că acvacultura este posibilă numai dacă mediul este și el protejat. Deci Uh, departamentele de dincolo de mare, ar put, de peste mare ar putea să fie, un, să fie chiar un laborator uh, de, pentru a uh, dezvolta această acvacultură. Apoi, ce mai trebuie făcut? Consolidarea structurii financiare, financiare a întreprinderilor, încurajarea investițiilor și facilitarea accesului la finanțare. Accesul la subvențiile europene este în continuare mult prea limitat și asta din cauza sistemului bancar în mare parte. O simplificare a regulilor um, pentru subvenții europene ar fi uh, de dorit. De asemenea, trebuie să lucrăm în sinergie cu cei din domeniul pescuitului. Nu există o concurență între activitățile noastre, ci mai degrabă o complementaritate. Trebuie să căutăm sinergii uh, care pot fi uh, um, foarte utile în domeniul comercializării, promovării, transformării, procesării. De asemenea, trebuie să se generalizeze crearea de asociații, um, cum este ARIPA la, în uh, insula Reunion. De asemenea, trebuie să se identifice și să se deschidă piețele uh, unde există cerere. Bineînțeles, piața internă rămâne una importantă, dar uh, și piețele de export trebuie să fie mai multe de asemenea, uh, trebuie să uh, nu uităm că domenii, departamentele de, de peste mări uh, depind de importuri și în caz de criză, practic, am suferit, ne-am am fi confruntați cu foametea. Aș dori ca Uniunea Europeană să uh, își dea seama că logica compensațiilor oferite, chiar dacă ele sunt esențiale, nu uh, pot să ne facă să fim competitivi față de state terțe. Va trebui la un moment dat uh, să ne gândim la impunerea unor uh, taxe, unor protecții pentru, împotriva produselor importate. De asemenea, trebuie să se consolideze uh, Uh, producția locală prin um, etichetări, sensibilizarea consumatorilor și așa mai departe. În plus, uh, trebuie reduse costurile pentru a se obține economii de scară. Nu în ultimul rând, trebuie să ne îmbunătățim cercetarea, cooperarea și să creăm rețele eficiente. Mijloacele științifice de cercetare nu sunt suficiente nu putem să continuăm să spunem că avem nevoie de acvacultură pentru viitor, fără să investim în cercetare în acest domeniu. Deci Uniunea Europeană trebuie să ne ajute în acest sens. Așadar, avem mult de lucru pentru a porni această revoluție albastră despre care atât se vorbește. S-au obținut uh, progrese prin uh, EMFF, Um, datorită și acțiunii Parlamentului. Avem planuri de compensare asupra costurilor. Însă este nevoie de o strategie mai ofensivă, mai activă, fără de care nu vom reuși să, re, să, de, să renunțăm la dependența noastră alimentară. Declarațiile din ultimii ani au fost foarte favorabile, însă nu putem să ne mulțumim cu ele pentru că dacă nu se traduc prin acțiuni la fața locului. Să ne amintim numai de uh, cei 140 de milioane de euro uh, consacrați uh, de către uh, departamentele de peste mări pentru importul de produse uh, din pescuit o investiție de 2-3% din această valoare în uh, dezvoltarea domeniului ar putea permite crearea unei adevărate industrii la fața locului. În insulele uh, Canare uh, am văzut um, că totul, cu exemplul acestora am putut, am putut vedea că totul este posibil. Elen Tonghi spunea, că în 2000, spunea în 2008 că fără o voință politică puternică, acvacultura nu are un uh, viitor în teritoriile noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. J'en profite aussi pour euh, remercier les... Președintele, vreau să mulțumesc interpreților pentru că ați avut atât de multe de lucruri de spus, ați vorbit amândoi atât de repede și interpreții au reușit să țină pasul cu intervențiile. Acum dau cuvântul domnului Juan Manuel Soto Evora qui est conseiller adjoint du Conseil care este consilier, adjunct pentru guvernul din insulele Canare, în, pe, în domeniul pescuitului. Quand vous voulez. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Insulele Canare reprezintă una dintre regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene, cu o populație care depășește 2 milioane de locuitori și care constituie un arhipelag care se află aproape de coasta nord-vestică a continentului african, la 100 de kilometri la vest de frontiera dintre Maroc și Sahara Occidentală. Arhipelagul Canarelor este constituit din șapte insule principale și patru insule mai mici, cu o longitudine totală a litoralului de 1379 de km, cu un litoral foarte extins care reprezintă 18,38% din litoralul total al statului spaniol. Jurisdicțiile maritime spaniole includ și insulele Canare și sunt definite de către Convenția Națiunilor Unite referitor la dreptul maritim. Și apele jurisdicționale eh, ale insulelor Canare reprezintă trei frontiere maritime naționale cu Portugalia, Marocul și Sahara Occidentală și jurisdicția insulelor Canare reprezintă zona economică exclusivă cea mai mare la nivel național, deci reprezintă peste 60% din totalul zonei economice exclusive ale statului spaniol. Apele interne reprezintă o suprafață de 2347 de km pătrați dintr-un total de 490.337 km pătrați al apelor de pescuit, care cuprind atât apele interne, marea și zona uh, de coastă și zona economică exclusivă. E clar că, în acest sens, acestea reprezintă o mare parte din competența pe care o are statul spaniol în ceea ce privește gestiunea politicii comune marine, uh, uh, de pescuit. Și acest lucru se aplică și în domeniul acvaculturii și în domeniul tuturor activităților de pescuit. Acum, în ceea ce privește realitatea uh, din această regiune, trebuie să spunem că comparativ cu zonele de pescuit care se află de-a lungul coastelor Uh, marocane, putem spune că avem o productivitate destul de scăzută, în timp ce uh, partea platforma continentală reprezintă o adevărată abundență de specii demersale. Și asta reprezintă o parte fundamentală din identitatea insulelor Canare și foarte multe municipii din insule Canare depind în mare parte de acest sector de activitate. Flota de pescuit profesionistă, care are drept porturi insule Canare, reprezintă peste 8% din flota națională în ceea ce privește numărul de nave ceea ce înseamnă că, de fapt, Canarele reprezintă cea de-a patra flotă regională spaniolă, dincolo de Gal- uh, Andalusia, Galicia și Catalunia. Evoluția flotei din Canaria în ultimele două decade demonstrează că s-au făcut eforturi semnificative pentru a reduce capacitatea de pescuit mai ales începând cu anul 2000, în care anul, numărul de vase a fost redus de aproape la jumătate, s-a înjumătățit, în timp ce acesta reprezintă, dintr-un total, din uh, forța motrice a acestor nave, reprezintă 60% din total. Această flotă se compune de peste 800 de nave de pescuit, din care 90% activează în această zonă, ceea ce demonstrează faptul că există o dependență socială și economică a acestei regiuni față de activitatea de pescuit. Activitatea acestor nave se centralizează pe uh, capturarea anumitor specii pelagice, specii bentonice, adică de mare adâncime, și ton. Și flota aceasta are autonomie foarte redusă și deci își desfășoară activitatea foarte aproape de coastă, cu ieșiri uh, zilnice în mare. Și se limitează deci la apele aproape de coastă și uneori pot să meargă să pescuască și uh, în apele Marocului și în uh, arhipelagul Madeira, însă pentru acestea e nevoie de anumite licențe speciale și acestea depind evident de prevederile din acordurile bilaterale care există între uh, Spania și Regatul Marocului și Spania și Portugal. Deci e vorba de o activitate de pescuit care nu este intensivă, care utilizează metode tradiționale de pescuit și care respectă mediul maritim și care au un impact, un impact foarte scăzut asupra ecosistemului. Și astfel se poate garanta selectivitatea speciilor, faptul că acestea, capturile sunt proaspete și există o dependență socioeconomică importantă a acestor municipii, acolo unde se găsesc porturile de uh, descărcare a acestor capturi. E vorba de o, un pescuit artizanal care, um, în care activează 1500 de marinari și armatori, care sunt astfel uh, uh grupați în 26 de asociații, 3 cooperative, 2 federații provinciale și 2 organizații de producători care se află uh, răspândite peste tot pe întreg teritoriul arhipelagului. 7% din flota de pescuit profesională din uh, Canare reprezintă, de fapt, uh, nave mari de dimensiuni foarte mari care pescuiesc în apele internaționale ale Uniunii Europene și uh, ale unor țări terțe, în funcție de acordurile care există, spre exemplu, bilaterale între UE și uh, Mauritania. Și în acest sens, ele sunt deosebit de importante pentru sectorul de pescuit profesionist din insulele Canare și pentru activitățile economice care se desfășoară în jurul activității de pescuit. Deci, ceea ce se face, ce se procesează plecând de la aceste capturi. Un exemplu foarte clar reprezintă cifrele referitor la capturile realizate în ultimele, ultimii ani, înainte de intrarea în vigoare a acordului actual, și anume perioada 2009-2011, vorba de protocolul care exista de pescuit între Uniunea Europeană și Regatul Marocului, care a dus ca la un rezultat și anume că peste 50% din capturile totale comercializate ajungeau în prim punct de vânzare în insulele Canare și uh, noi avem speranța că acest protocol va fi uh, perfecționat și utilizat uh, în continuare pe viitor. Mai mult decât atât, trebuie să subliniem importanța flotei de pescuit care până la jumătatea anului 2012 a avut posibilitatea să pescuiască, plecând de la protocolul de pescuit semnat între Uniunea Europeană și Republica Islamică de Mauritania, să pescuiască în apele acestei țări. Și trebuie să ținem seama de acest lucru plecând de la volumele de capturi descărcate care se fac aceste descărcări în insulele Canare, în porturile din insulele Canare și ajungem aproape la 170.000 de tone de pește pe an și, de asemenea, ținând seama și de activitățile economice care sunt generate tocmai de aceste întreprinderi care desfășoară activități complementare în aceste porturi. Mai mult decât atât, protocolul care a fost semnat în, acest, uh, în luna iulie anului acesta a exclus accesul la a, uh, a, uh, apele a, Mauritaniei și, mai mult decât atât, ne obligă ca toate aceste descărcări să se facă în porturile din uh, Mauritania, ceea ce, evident, a afectat în mod negativ propriul nostru sector de activitate, care avea uh, foarte multe activități uh, complementare în Las Palmas și la Luz. Însă, așa cum s-a spus și din partea reprezentanților Comisiei Europene, din partea administrației de stat și uh, în domeniul pescuitului, este uh, indispensabil ca în cadrul protocolului ce va fi, ce este acum în curs de negociere între diferitele părți, să se mențină această excluziune a accesului la flota cefalopodă uh, pentru uh, flota noastră și posibilitatea de a descărca aceste capturi în, uh, în porturile din Canaria. Trebuie remediată această situație. Mai mult decât atât, Există și o repartizare în funcție de specii și în cazul canarelor, plecând de la cota de ton roșu care a fost stabilită de către Comisia Internațională pentru uh, uh, ton, deci ICAT, în funcție de aceste cote reiese că pot fi realizate controle comunitare referitor la îndeplinirea criteriilor de alocare a acestor posibilități, a acestor cote de pescuit în funcție de articolul 17 al regulamentului 1380 2013 a Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 referitor la politica comună de pescuit și, într-adevăr, articolul 17 al regulamentului obligă, ne obligă să aplicăm criterii de alocare a posibilităților de pescuit care să fie transparente și obiective, printre care trebuie să includem și acele criterii de, cu caracter de mediu, social și economic. Cu toate acestea, flota de pescuit artizanală din Canarea s-a găsit întotdeauna într-o poziție dezavantajată în momentul în care trebuia să-și apere interesele sale obiective într-un context național, având în vedere presiunea celorlalte flote care utilizează metode de pescuit mai puțin tradiționale și care contribuie mai puțin la economia locală. Cum în ceea ce privește acvacultura? Aceasta a început să se dezvolte în insulele Canare cu începere din anii 80. Condițiile favorabile care există pentru a putea crește aceste specii în apele călduțe ne-au permis să avem o creștere importantă a acestui domeniu și să avem un ciclu de producție mai scurt, între 3 și 6 luni, comparativ, mai scurt cu 3 sau 6 luni, comparativ cu ciclul de creștere din Mediterana. Și am avut o adevărată dezvoltare economică a acestei activități în ultimii ani și ca dovadă faptul că există și anumite specii care, uh, din 1992 până în prezent, au evoluat, s-a trecut de la 1500, 150 de tone până la 6000 de tone în momentul de față în această producție de acvacultură. Aceste cifre fac în așa fel încât regiunea Canarelor să fie cea de-a treia regiune spaniolă în materie de producție de acvacultură. Speciile de acvacultură cele mai importante din insulele Canare sunt de fapt dorada și lupul de mare care reprezintă peste 95% din producția de acvacultură a acestor insule și reprezintă 22% din producția totală a acestor specii în Spania. Mai mult decât atât, dincolo de aceste specii mai avem și altele, cum ar fi, spre exemplu, limba de mare. Și aceasta reprezintă 20% din totalul ă, de producție națională, cu un volum de 31 de tone. Numărul de export de, de uh, uh, activități, de, de ferme care desfășoară această activitate de, de acvacultură reprezintă 19% din totalul spaniol și această cifră s-a redus din anul 2005 din cauza dificultăților cu care se confruntă acest sector, care trece printr-o perioadă de restructurare ce aduce cu sine și o raționalizare a dimensiunilor acestor uh, uh ferme ca, în așa fel încât acestea să fie viabile. Și produsele sunt comercializate 15% pentru consum local, 75% pentru restul uh, statului spaniol, teritoriului spaniol și o proporție mult mai mică cam 10%, care este exportată către alte țări, cum ar fi, spre exemplu, Regatul Unit, Portugalia, Germania și SUA. Acum, în ceea ce privește fondurile europene de care, se, de care beneficiază sectorul nostru de pescuit, reiese din analiza structurală actuală că Comunitatea Autonomă de Canarea, a insulor Canare beneficiază în a, uh, perioada 2007-2013 de Fondul European pentru Pescuit. A beneficiat de finanțare pentru a finanța proiecte care ă, țin de toate sectoarele de pescuit, de acvacultură, de transformare, procesare, comercializare și deci pentru dezvoltarea durabilă a ă, activității de pescuit și a regiunii. Și, mai mult decât atât, există și fonduri care provin de la POSEI Pesca. Acestea care sunt utilizate pentru a compensa acele costuri suplimentare pe care le presupun comercializarea anumitor produse pescărești a acestor regiuni ultraperiferice către Europa continentală. Și insule, plecând de la regulamentul noului fond maritim și de pescuit european vor dispune pentru perioada 2014-2020 de o sporire a acestor uh, fonduri cu 50% și asta figurează în regulamentul 791-2007 al Consiliului din 21 mai pentru perioada 2007-2013. Și astfel am ajunge la o sumă de 5,8 milioane de euro pe an. Guvernul Canare, din Canare salută această decizie și este clar că s-a spus dintotdeauna că aceste cifre ar fi trebuit să fie sporite în așa fel încât să ținem seama de specificitatea teritoriului nostru. Și n-am făcut decât să repetăm exact același lucru încă de la bun început, în momentul în care aceste fonduri au fost uh, uh acordate, în așa fel cât acestea să ajungă la beneficiar. Dar s-a constatat că au existat întotdeauna reduceri. Mai mult decât atât, Trebuie să indicăm că includerea acestor uh, fonduri în Fondul European Maritim și de Pescuit reprezintă o schimbare a perspectivei și felului în care instituțiile europene au uh, considerat aceste activități de pescuit din insule. Și în acest sens, comunitatea onotomă din Canaria, Canare, din insule Canare și-a apărat întotdeauna felul în care trebuie să fie considerată în mod specific prin regulamentul de pescuit și a spus că ar trebui să se păstreze statutul special, specific pe care îl au insulele Canare ca fiind o regiune ultraperiferică a uh, statului spaniol și să se țină seama de faptul că există anumiți factori care limitează uh, posibilitățile noastre și activitățile noastre. Pe de o parte, e vorba de o comunitate autonomă și care, din punct de vedere bugetar, este evident, nu are aceeași autonomie și aceeași independență de care ar fi putut uh, bucura. Această situație este una foarte grea și duce la un impact bugetar deosebit de important, ceea ce va duce la un credit suplimentar de 8,7 milioane de euro pe care noi trebuie să-l contractăm, dincolo de problemele bugetare pe care le avem în momentul de față, în așa fel încât să facem față nevoilor bugetare pe care le uh, avem. Cu acestea fiind spuse, acestea intervin într-o situație mai ales în care situația bugetară, evident, a administrației publice, ei sunt supuse unor presiuni și sunt întotdeauna uh, reduse pentru a putea reduce deficitele. Și în final, trebuie să amintim că în Uniunea Europeană există o, un statut special pentru insulele Canare și pentru toate regiunile ultraperiferice și asta în funcție de articolul uh, Uh, din uh, tratat care permite luarea unor măsuri specifice care să țină seama de restricțiile și dificultățile cu care noi ne confruntăm. Și Canarele, ca și alte regiuni ultraperiferice, întotdeauna au încurajat instituțiile comunitare să conceapă și să planifice aceste spații maritime și să acorde o preferință unei abordări integrate pentru a putea integra toate politicile publice de interes general pentru aceste zone ultraperiferice și printre aceste politici, evident, și politica de pescuit. Și în acest cadru, regiunile ultraperiferice și-au exprimat nevoia de a avea un consei, Consiliu Consultativ Regional specific pentru aceste regiuni ultraperiferice, care să fie organizate pe diferite federații maritime integrate și care să aibă la dispoziție mijloace financiare suficiente. Și această abordare a fost în sfârșit preluată în reforma politicii de pescuit comun prin regulamentul 1380-2013 a Parlamentului și Consiliului din 2013. La un an după intrarea în vigoare a acestui regulament, e nevoie urgent de crearea acestui Consiliu Consultativ pentru regiune ultraperiferice și e nevoie și de dotare financiară uh, pe măsură, mai ales în ceea ce privește compensarea pescarilor care reprezintă aceste organizații de flotă artizanală în acest Consiliu Consultativ. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule uh, Soto Evora, și dau imediat cuvântul următorului vorbitor, care este președintele Asociației Șefilor de Întreprinderi din Insule Canare. Vous avez la parole, monsieur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 Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, aș dori să vă mulțumesc înainte de toate pentru această posibilitate de a putea lua cuvântul în fața dumneavoastră pentru a aborda un aspect deosebit de important. Aici nu e vorba neapărat de politica de pescuit în intern, ci vrem să vedem cum anume acordurile care sunt semnate uh, pot avea o incidență asupra regiunilor ultraperiferice. Impactul economic pe care îl are cererea de produse și servicii, în momentul în care o navă utilizează pentru producerea și transformarea, procesarea anumitor uh, uh, elemente pentru a continua activitatea industrială și de asemenea voi încerca să demonstrez cum anume există diferențe între diferitele activități și cum am putea avea un efect de uh, dinamizare a economiei și de creare a locuri de muncă. Și acesta este de fapt și cazul insulelor Canare în ceea ce privește ultimele acorduri semnate. Și dacă îmi permiteți, am să lansez un video în ceea ce privește activitatea desfășurată de navele de mari uh, dimensiuni care uh, desfășoară un pescuit pelagic. Și veți vedea cum anume sunt activitate, a, a, au un impact asupra diferitelor activități economice. brevemente definir qué es lo que han visto. Vreau să vă explic ce ați putut vedea. Felul în care se descarcă o navă cu specii uh, care a pescuit uh, specii pelagice, felul în care s-a uh, descărcat această, această captură în Las Palmas și felul în care acestea au fost uh, transferate în uh, nave frigorifice pentru procesare. Așa cum spunea Uh, domnul Soto Evora, politica de pescuit comună europeană se uită la, uh, analizează anumite, trebuie să țină seama de anumite particularități. Cadrul este complex, de aceea trebuie să combinăm diferiți factori între aceste politici comune de pescuit și politici de coeziune. Și astfel, Plecând de la politica de coeziune a Uniunii Europene și uh, dacă o aplicăm regiunilor ultraperiferice periferice și dacă ținem seama și obiectivele de dezvoltare, Trebuie să vedem cum anume acestea vor avea un impact în momentul în care se semnează anumite acorduri internaționale. Și în acest sens, vom încerca să punctăm anumite aspecte care tocmai se uh, leagă de proiectul nostru și de acest impact. Politica de pescuit comună are drept scop mai întâi conservarea și durabilitatea și e nevoie de un cadru mai amplu în care resursele de pescuit să fie luate în considerare și să nu discutăm doar de resurse financiare. Printre aceste obiective prioritare există conservarea resurselor naturale, exploatarea resurselor proprii, durabilitatea întregului sistem, crearea de bogăție și de locuri de muncă și obținerea unor resurse financiare și, de fapt, o dezvoltare durabilă per total. Prin politica de coeziune a Uniunii Europene în regiune ultraperiferice, încercăm să găsim forme noi și specifice tocmai pentru a avea o astfel de integrare teritorială prin proiecte și prin uh, programe comune atât la nivel economic cât și de conectivitate socială. În ceea ce privește propunerile concrete în materie de pescuit, acestea își doresc să îmbunătățească resursele regiunilor ultraperiferice, să susțină acvacultura, industria de procesare și dezvoltarea posei și pesca, cooperarea dintre aceste regiuni și uh, regiunile învecinate și E nevoie, în momentul în care se semnează astfel de acorduri, de o analiză de impact prealabilă efectele acordului de pescuit semnat între Mauritania și uh, efectul acesta asupra insulor Canare. E adevărat că se îndeplinesc obiectivele inițial fixate, și anume durabilitate, protecția speciilor și așa mai departe. Însă, este evident că mai sunt multe de făcut pentru a fructifica din plin potențialul de creare, de valoare și de locuri de muncă nivelul de infrastructuri de care ai nevoie pentru a avea uh, unități de producție la înălțime. Faptul că nu există o valoare adăugată în, acti- în activitățile conexe activității pur și simplu de pescuit. E, ați văzut în structurile care uh, au, erau vizibile pe video, nimic nu s-ar putea face în Mauritania dacă inițial nu se prevede și infrastructura adecvată. Prin semnarea acestui protocol, situația pe care o avem noi în momentul de față în Canare este următoare. Recesie economică, o rată a șomajului de 33,36%, comparativ cu 23,70% per total în Spania, 362.000 de șomeri, 85% din venitul de, pe cap de locuitor comparativ cu media națională și un nivel de specializare economică. Și efectele acestea au dus la o scădere a activității portoare de 80%, o pierdere de la peste 2000 de locuri de muncă directe și indirecte, toate legându-se de activitatea portoară și evident și de sectorul de industrie aferent și o scădere de 30% a amortizării investițiilor făcute în această industrie. Bun. Care este propunerea făcută ținând seama de această situație complexă? Noi ne-am întrunit și am reușit împreună cu diferiți antreprenori din Mauritania, să promovăm ideea de a avea parteneriate. O colaborare între sectorul public și privat pentru a dezvolta acele activități referitoare la activitatea de pescuit, descărcarea capturilor în porturile din Mauritania și asta prin acest acord Macapel. Și am reușit să obținem realizarea anumitor obiective. Obiective pentru Mauritania, mai întâi, dezvoltarea și consolidarea unei infrastructuri uh, de producție și pentru noi, pentru insulele Canare, implantarea unor întreprinderi în afară, în străinătate, export de bunuri, de echipamente, de tehnologie și, evident, și sprijin și consiliere ca și o continuare a acestei activități. Conectivitate, cooperare, dezvoltare, ca insulele Canare ar veni cu tehnologie, cu formare și cu cunoștințe și Mauritania ar veni și ar obține o dezvoltare industrială, o, anumite servicii și anumite produse. Din filmul pe care l-ați văzut, reiese foarte clar. Un o navă care ajunge la infrastructura portoară. Nu uitați că acum, deocamdată, în Mauritania nu există nimic concret care să poată să, să-i permită o descărcare și mai mult decât atât un export al acestor produse. Și ca să nu mai vorbesc de instalații frigorifice și așa mai departe. Aceste imagini pe care le-ați văzut în video ați văzut că există 27 de actori care sunt implicați în acest lanț, printre care unii sunt implicați direct în activitatea uh, portoară, cum ar fi administrația portoară, docurile, pregătirea navală, um, frigiderele, administrarea, aprovizionarea, repararea materialului de pescuit, a secilor și așa mai departe. Și apoi mai e toată activitatea de procesare, elaborarea conservelor, cei care produc cartoanele de ambalare, paletele de ambalare, uh, cei care generează energie, gestionează aceste rețele electrice și așa mai departe. Și ați văzut în video și care a fost realizat de altfel săptămâna trecută. Am analizat întreaga activitate de descărcare a unor capturi și astfel am reușit să calculăm exact ce s-a consumat și ce s-a produs în momentul în care s-a descărcat această navă și toată captura a fost transferată pe o navă comercială. S-au consumat 96.000 de euro în servicii strict administrative. Apoi, nu uitați că în insulele Canare există activitatea de turism deosebit de importantă și s-au consumat 235.800 de euro și în servicii auxiliare, ceea ce înseamnă, spre exemplu, întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi de tip familial și așa mai departe, 74.000 de euro. Toate aceste, toată această creare de servicii și de uh, produse pot fi utilizate în porturi. Acolo operează navele. Dacă extrapolăm acest model și dacă îl amplificăm și calculăm posibilitățile pe care le-ar putea genera o astfel de infrastructură în Mauritania, pentru a avea diferite capacități de descărcare și de reexportare, am putea vorbi că, de fapt, am putea ajunge la concluzia că am ajunge la câteva 7-8 milioane de euro pe an, numai în materie de servicii și produse și partea cea mai importantă o reprezintă sectorul industrial, dezvoltarea industrială asociată acestei activități de pescuit și serviciilor auxiliare, deci întreprinderi mici și micro care ar fi implicate în această activitate, 6.400.000 de euro. Por cada 100 euros de demanda de serviciu. Pentru fiecare euro de cerere de servicii și produse, activitatea conexă auxiliară reprezintă 80% de sporire a productivității. La propuesta sobre un estudio realizado. Propunerea, plecând de la un studiu realizat, uh, plecând de la ideea că s-ar introduce astfel de uh, infrastructuri ei bine, aceste infrastructuri ar trebui să fie capabile să primească 350 de nave și să gestioneze acest lucru. Și aici despre ce discutăm? Discutăm de locuri de muncă directe pentru această activitate de transferare a mărfurilor, deci e vorba de mii de locuri de muncă directă, directe. Și în domeniul pescuitului 3900 de posturi, plus încă Uh, câteva sute în activitățile conexe și costurile în infrastructură ar fi ceva în jurul la 700 de mii de euro investiții uh, pentru porturi 62 de milioane și investiții în industrie 97 de milioane și ar mai fi și cheltuieli conexe 13 milioane de euro. Și deci întregul proces ar putea fi susținut și am menține astfel în parte și uh, activitățile de descărcare a capturilor în insule Canare pe o perioadă tranzitorie de câțiva ani. Și aș dori să mai subliniez încă un aspect în ceea ce privește uh, locurile de muncă. Aici vorbim despre locuri de muncă, da? Vorbim de locuri de muncă europene, cu salarii europene, cu o activitate europeană. Dacă acest lucru îl transformăm în salarii din Mauritania, efectul multiplicator este foarte clar, este evident. Am putea vorbi de o mulțire cu 10. Acum, dacă vorbim de persoane, de familii, e clar că acestea sunt implicate și există o dependență foarte clară în Mauritania, fiecare unitate familială, fiecare loc de muncă, fiecare salar ar beneficia pentru cel puțin 10 persoane. Ei bine, aceste locuri de muncă ar necesita, de fapt, persoane calificate, deci personal tehnic. Nu e vorba de muncă de specialist Vreau să subliniez că fiecare, acest, fiecare loc de muncă, în principiu, ar putea fi ocupat și de femei. Și atunci, ce ar aduce acest proiect Macapel comparativ cu politicile și uh, acțiunile Uniunii Europene? Am avea coerență cu politicile comunitare și cu ajutoarele uh, acordate pentru dezvoltarea economică și socială din Mauritania. Am putea astfel să conciliem interesele interne și externe comunitare și am fi atenți și la specificitățile regiunilor ultraperiferice. Am avea o integrare regională a insulelor Canare în mediul sau înconjurător, în, în vecinătatea sa și o durabilitate a exploatării resurselor marine. Și în final, pentru a pune la punct această infrastructură și pentru a lansa toată această uh, activitate conexă, ar mai fi nevoie de următoarele lucruri de avânt politic, dincolo de declarațiile de intenție, pentru a consolida obiectivele strategice ale regiunilor ultraperiferice în toate politicile comunitare. Și Parlamentul Știm foarte clar că în acest sens a manifestat deja un avânt și un angajament față de o astfel de dezvoltare. Apoi e nevoie de o analiză de impact asupra regiunilor uh, ultraperiferice, a felului în care se aplică politicile comunitare pe axa internă și externă. E nevoie de un model care să ne permită aplicarea unor criterii de excepționalitate, modularea acestora pentru anumite, luarea anumitor măsuri și uh, faptul că avem nevoie de compatibilitate între obiectivele de dezvoltare, de integrare, de dura, dura, durabilitate și ar fi nevoie de asemenea și de clauze pre, specifice în acordurile internaționale de pescuit care să aducă o adevărată valoare adăugată dincolo de o simplă participare la anumite cote. Și în final, de fapt, am vrea să semnalăm și rezoluția Parlamentului European din data de 18 aprilie 2012, prin care se amintește necesitatea de a găsi forme noi și inovatoare și specifice pentru a avea o integrare socială reală, regională reală și a avea proiecte comune între regiunile ultraperiferice și țările terțe. Deci un proiect care să facă această legătură între diferitele regiuni, care să se dezvolte din punct de vedere antreprenorial, care să aibă drept obiectiv o dezvoltare dezvoltare, dar o dezvoltare și socială a ambelor regiuni implicate. Și astfel am îndeplinit toate criteriile care au fost listate în această rezoluție. Vă mulțumesc pentru atenție! Merci, Monsieur Santana. Mulțumim, domnule Santana. Trecem acum la întrebări. Dau cuvântul colegei Isabel Toma, care a solicitat să intervină. Da, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, tuturor uh, invitațiilor noștri care au venit de departe, ba chiar de foarte departe, practic de la periferia Europei, unde sunt cei mai îndepărtați cetățenii Europei. Aș avea câteva întrebări. Dar înainte de aceasta, trebuie să spun că trebuie să încetăm să folosim formule pompoase fără a le pune în aplicare. S-a vorbit despre creșterea albastră, care a fost și încă mai este o speranță pentru Uniunea Europeană, dar și ceea ce am vorbit, ceea ce am ascultat astăzi, ne am dat seama de dificultățile cu care se confruntă cei care vor să investească. E bine, în acest context, ne dăm seama că în ceea ce privește creșterea albastră am rămas la speranță și la formulări pompoase, mai degrabă decât uh, să intrăm în domeniul concret, deși au, s-au înregistrat și progrese. Am văzut asta și din ce au spus uh, invitații, că au fost făcute niște progrese, mai ales după reforma PCP, Uh, eforturi considerabile în ceea ce privește acvacultura și, de asemenea, s-au menținut investițiile în porturi, asta și datorită Parlamentului. Era vorba de niște investiții care erau prevăzute inițial um, să, să dezmembreze lucrurile mai degrabă decât să construiască. Apoi sunt de acord cu ce s-a spus în general despre producție, mai ales în ceea ce privește navele. Uh, am avut și o dezbatere în Parlament uh, în ceea ce privește PCP și MFF. Am pierdut această bătălie, dar cred că va trebui să revenim asupra acestui subiect uh, când e vorba de modernizarea flotei în special. Sunt de asemenea de acord cu ce s-a spus despre nevoia de a face cercetare, mai ales în regiunile ultraperiferice, pentru că Acolo există specii, bineînțeles, diferite de cele continentale, e vorba de ecosisteme mai complexe, uneori mai fragile decât ecosistemele continentale și e nevoie să avem cunoștințe despre acestea și, de asemenea, este necesar să se facă și acolo eforturi bugetare importante pentru cercetare, Apar de asemenea probleme legate de transformare, de prelucrare, mai ales având în vedere concurența, importurile. Cred că acolo există capacități de valoare adăugată în ceea ce privește prelucrarea, care sunt foarte importante, mai ales în ceea ce privește insulele Canare. Cred că um, aceasta um, a trebuit să implice întâi dezmembrarea ceea ce există deja pentru a se putea continua creșterea. N-am să mă întind prea mult, aș avea câteva întrebări. Prima întrebare este care este situația în ceea ce privește comitetele consultative regionale, pentru că, dacă am înțeles bine, nu s-a făcut nimic, aș vrea să înțeleg unde e blocajul, de ce nu s-au făcut progrese. De asemenea, aș vrea să știu care um, sunt uh, ideile interlocutorilor noștri viziunea lor în ceea ce privește problema importurilor, uh, concurenților, mai ales în ceea ce privește uh, nivelurile de salarii slabe și de controle uh, acolo și apoi dacă nu cumva există probleme în apele teritoriale în regiunile ultraperiferice, atunci când în Maiot sau în Guiana vin uh, țări terțe care pescuiesc ilegal. Nu cumva există așadar o problemă de control aici. Mulțumesc, atât. Mulțumesc. Dau cuvântul lui Gabriel Mato. Gracias, presidente. Lo primero que quiero hacer... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc uh, tuturor celor care au intervenit, invitațiilor noștri. Cred că e o zi bună o zi mare. N-am o întrebare concretă, pentru că eu cred că ni s-a explicat situația destul de bine. Și oricum, noi oricum cunoaștem destul de bine ceea ce se întâmplă în regiunile noastre, pentru că și noi, unii dintre noi, vin din regiunile ultraperiferice. Aș vrea să vă spun că am o mare satisfacție și anume că aceste uh, imagini au fost văzute peste tot în Parlament și am explicat tuturor cât de importante sunt aceste regiuni ultraperiferice. Așa că trebuie să mulțumim tuturor grupurilor politice din această comisie, pentru că în mod unanim am reușit să ne punem de acord pentru a organiza această audiere astăzi. Mai mult decât atât, trebuie să ținem seama de faptul că această comisie de pescuit este comisia ca, în care există cei mai mulți deputați rup din tot Parlamentul cu toții am reușit să ne concentrăm în această comisie de pescuit logic, care evident e o comisie deosebit de importantă. Evident că sunt și probleme. Sunt probleme, sunt. Suntem de acord cu asta. De aceea trebuie să găsim soluții. Însă, ceea ce este important este că există un, un angajament clar al Parlamentului European vis-a-vis -vis de aceste regiuni ultraperiferice în domeniul pescuit. Uh, au fost evocate toate temele conexe fondurile au crescut, au crescut și au crescut în mod substanțial. Acum, e suficient? Nu, evident că nu. Și vom încerca și pe viitor să le spărim și mai mult. Președintele nostru a apărat acest fond și până în ultima clipa trilogului am, uh, ne-am zbătut și am încercat să menținem sumele prevăzute pentru regiunile ultraperiferice. Uh, și domnul președinte este cel care, și era, era la momentul respectiv și raportor, a, pentru fondul respectiv a reușit de a menținut aceste sume. Însă, un element deosebit de important reprezintă noua politică comună de pescuit, cu probleme specifice pentru fiecare dintre aceste regiuni ultraperiferice, pentru că în fiecare dintre aceste regiuni ultraperiferice există problematici specifice, există specificități, există diferențe și cred că este foarte bine ca acestea să fie luate în considerare și să le putem analiza per total. Și apoi, un alt aspect care este fundamental reprezintă acordurile cu țările terțe. Uh, am vorbit deja foarte mult de acestea și e clar că există un angajament foarte clar din partea Comisiei uh, de Pescuit și a Parlamentului European, pentru că vrem să pariem pe aceste acorduri. Și un instrument este fundamental în acest sens. Unul dintre oratori l-a spus deja, și anume consiliile consultative regionale, care pentru prima dată sunt create și pentru aceste regiuni ultraperiferice. Și e un element important. Așa cum spuneau uh, și oratorii și invitații noștri, aceste consilii trebuie lansate cât mai repede cu putință. Și Parlamentul European a desemnat deja uh, membrii care trebuie să figureze în aceste consilii. Și să sperăm că acestea vor intra în vigoare și vor funcționa în modul cel mai eficient cu putință. Și cred că e bine să susținem proiectul Macapel, pentru că acesta a permis realizarea foarte multor elemente, plecând de la dificultățile care erau uh, Uh, a fost discutată în momentul în care s-a discutat despre acordul cu Mauritania. E clar că situația s-a îmbunătățit datorită proiectului Macapel și cred că prima propunere de acord cu Mauritania a fost modificată și îmbunătățită. Acum, nu știu dacă e suficient. Plecând de la această situație, există două posibilități. Fie lăsăm lucrurile așa cum sunt și nu facem nimic, fie acționăm și cred că de altfel asta a fost și bine prin proiectul Macapel, faptul că toată lumea s-a mobilizat și fața, în fața dificultăților toată lumea și-a spus, uitați, o să încercăm să luăm niște măsuri, să facem ceva, să avem o serie de acorduri, să avem o serie de angajamente cu țările învecinate, în acest caz cu Mauritania, pentru a vedea exact ce anume uh, reprezintă un avantaj sau un dezavantaj plecând de la acest acord. Deci, e clar că de multe ori aceste congruențe sunt pozitive. Există și fonduri europene care au fost investite, au fost investite în aceste porturi, există instalații portoare superbe și e păcat dacă, pe de altă parte, aceste acorduri nu ar apăra, așa cum se cuvine, interesele acestor regiuni ultraperiferice și le-am lăsat să moară, sau, mă rog, le-am lăsat fără niciun fel de activitate economică, tocmai pentru că am favorizat pe cei pe care i-am și ajutat și cred că proiectul macapele este unul foarte interesant, tocmai pentru că a pariat, a mizat pe această idee și anume să considere viitorul activității de pescuit în mod pozitiv și să includă toate activitățile, nu numai de pescuit, ci și acvacultura și Uh, procesare și așa mai departe. Pentru că nu ne dăm întotdeauna seama ce înseamnă, ce implică de fapt această activitate de pescuit, care sunt și celelalte sectoare conexe, aferente, care pot fi imediat afectate. Uh, de altfel s-a văzut acest lucru în video. Așa că în principiu eu nu am uh, întrebări, ci vreau doar să urez mult succes tuturor și să afirm din nou, să repet din nou angajamentul nostru față de toate aceste regiuni ultraperiferice uh, care ne interesează atât de mult. Mulțumesc! la, Mulțumesc. Uh, îi dau cuvântul colegului Serau. Uh, muito boa tarde. Eu também quero... Uh... Bună ziua tuturor. Și eu aș uh, dori să profit de ocazie pentru a-i felicita pe vorbitori și pentru a mulțumi pentru această posibilitate ce ni se oferă de a face un bilanț al situației din regiunile ultraperiferice. Veți vorbi în continuare despre Madeira și despre oră, dar deja am văzut că există o diferență foarte mare între regiunile acestea. E greu să se reunească eforturile în, uh, în ceea ce privește acele RAC care sunt în curs de construcție. Acest lucru derivă din uh, voința organizațiilor de pescuit și autorităților din aceste regiuni ultraperiferice care au dorit să meargă în această direcție. S-a mai menționat și un alt aspect. Dacă e să facem o comparație cu zonele periferice, s-au făcut um, progrese în zonele acestor mări, dar există constrângeri naturale specifice. Sunt mări foarte adânci, sunt uh, insule îndepărtate unele de celelalte și acest lucru împiedică obținerea unei productivități mai mari, um, așa cum este cazul în uh, alte zone unde există platou continental. Aș dori însă să adresez și câteva întrebări concrete unora dintre oratorii aici prezenți. în departamentele de peste mări franceze apare problema prețurilor uh, în ceea ce privește acvacultura, riscurile care apar, producția din regiune mm, are, se, se cumpără cu prețuri uh, extrem de, difera, de diferite mm, importurile mai mult decât dubioase perturbă piața și avem eh, exemplul Filipinelor ca origine cu semnul întrebării. E bine, aceste importuri perturbă eforturile de pescuit în rup. Întrebarea mea se referă la un aspect pe care nu l-am înțeles eh, pe deplin în prezentarea domnului Ioiot. Domnule Ioiot, ați menționat pescuitul ilegal și perturbările pe care le aduce acesta în, în departamentele de peste mări franceze. Din câte am înțeles, e vorba de um, pescuit ilegal local. Mm, și mă mai preocupă utilizarea unor specii exotice care nu se regăsesc în uh, habitatul natural acestor regiuni. De asemenea, din ce am înțeles, în insulele Canare, precum și uh, în alte departamentele peste mări franceze, acvacultura se bazează în special pe uh, specii exotice. Aș vrea așadar să aflu care ar fi proporția, ponderea din acvacultură a speciilor locale, indigene și pe de altă parte a celor exotice. Dacă, și dacă, dacă se cunoaște uh, impactul acestei ponderi asupra ecosistemelor. Apoi, aș mai dori să știu ce pavilion arborează navele pe care le-ați menționat și în ce zone pescuiesc uh, navele acestea. A fost exemplu acela de transbordare. N-am înțeles foarte bine despre ce um, embarcațiuni și despre ce pește era vorba. Deci, sunt două întrebări, spune domnul președinte. Unul, una adresată domnului Ioiot, pe care îl rog uh, să răspundă, după care am să dau cuvântul domnului Santana, care se adresează cea doua întrebare. Mulțumesc, Nu-i e iot. Problema pescuitului ilegal este deosebit de importantă, mai ales în Guiana. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, am să rog pe domnișoara Patricia Trișe să răspundă. Domnul președinte, când e vorba de speciile de acvacultură, s-a adresat o întrebare în ceea ce privește speciile exotice. Bun, atunci îi dăm cuvântul doamnei Trișe. Sau, mă rog, cine, cine vrea să răspundă? Să răspundă cineva. Bună ziua tuturor! Sunt membru al Comitetului Regional de Pescuit, pe care îl reprezentăm astăzi. În Guiana avem o producție anuală de 3000 de, uh, 3 milioane de tone de pești. Și avem în cadrul uh, pescuitului uh, pescuit uh, ilegal străin, brazilian sau din Suriname, care pescuiesc de trei ori mai mult decât noi, așa cum a spus și domnul președinte Iodot. Pescuitul acesta străin ne înnăbușe, ne, ne împiedică dezvoltarea. Mulțumesc! Domnule Erman, poate puteți să ne explicați puțin uh, uh, compoziția acvaculturii în regiunile ultraperifece. Da, este Mm, era de preferat uh, să ne interesăm de la bun început, să ne interesăm de specii exotice, dar când nu știm nimic, ne trebuie cel puțin 15 ani de cercetare. Pe scară planetară, 15% din, um, din um, specii uh, sunt exotice. Avem o serie de exemple de specii care nu existau la noi. Acum, nu trebuie să dramatizăm lucrurile. Uh, nu există um, invazie de produse de agricultură care să fi scăpat. Speciile invazive vin de la sine. Au fost exemple în, uh, anti, în antile de pești care au venit din Florida. Nu au fost acvacultorii cei care au adus aceste uh, specii. Ei bine, noi plecăm de la larve pe care le hrănim și Ehm, atunci când scapă, nu se adaptează la context, nu se hrănesc cu ușurință, rămân în apropierea cuștilor. Și ceea ce constatăm este că, în general, un pește prădător va profita de, eh, de exemplu, eh, baracuda. Mulțumim. Domnule Santana, ați primit o întrebare cu privire la pavilioanele navelor. Și la tipurile de pescari. Domnule Santana. Al amparo del acuerdo pesquero de la Unión Europea con... Da, mulțumesc, domnule președinte. În cadrul acordului cu Maroc, nava era nava europeană, dar cu pavilion olandez. Perdon. Ah, sí, es pelágico la, Uh, și la întrebarea ce fel de pescuit era, era pescuit pelagic. Da, mulțumesc, însă referitor la speciile introduse, acestea reprezintă de asemenea și vector pentru anumiți, anumite boli. Și în multe insule ale Pacificului, cred că în Noua Caledonie, Spun că Noua Caledonie introducerea unor specii de către om. Pentru că, da, au apărut și migrații da, din cauza schimbărilor climatice, care, da, se pot produce, însă există introducerea unor pești în scopul producției. Și, da, e adevărat că trebuie să îmbunătățim economia în zonele defavorizate, pentru că am observat că există um, niveluri de șomaj extrem de ridicate în uh, regiunile ultraperiferice și că acest lucru are consecințe asupra sectorului pescuitului, asupra rentabilității pescuitului, pentru că până la urmă resursele trebuie să fie împărțite la un număr mai mare de persoane, însă, adesea, introducerea unor specii noi are efecte secundare. Mulți pești uh, ies din crescătorii, scapă și uh, pot să răspândească boli, cum ar fi sicatera, care au un impact asupra producției și asupra profiturilor uh, așteptate din acvacultură. Există legislație foarte specifică care interzice introducerea de specii pentru acvacultură și care uh, mizează foarte mult pe producția de specii locale și pe cercetarea în domeniul speciilor locale. Iată așadar întrebarea mea, care ar fi eforturile făcute, care, cum stau lucrurile, cât, cât la sută dintre peștii din acvacultură sunt indigeni, cât sunt exotici. Domnule German, vă rog. În primul rând, uh, o să vă dau niște date științifice pe care poate nu le aveți. Ciguatera nu pot să vină din uh, um, ape, din uh, produse de acvacultură. E vorba de o boală care derivă din coral, trebuie să fie uh, mâncat de, mai, de pești mai mari ca să poată ajunge să le transmită sau să se creeze toxinele care provoacă boala și uh, introducerea de specii nu se face oricum. Uh, uh, e o chestiune foarte reglementată. Noi nu avem acum dreptul de a aduce noi specii exotice. Speciile pe care le avem noi fac parte din măsuri derogatorii. Sunt trei specii, una introdusă în anii 70, Apoi, um, ombrin, care apare uh, de, a apărut de mai multe zeci de ani în uh, teritoriile franceze și care n-au avut niciun fel de impact uh, asupra colonizărilor ecosistemelor generale și tilapia, care um, se află în sisteme foarte controlate în care nu există riscuri prea mari de a scăpa. Așadar, suntem foarte prudenți, nu putem să introducem speciile așa oricum. Vă asigur de acest lucru. Vă, vă pot liniști, în acest moment nu mai avem uh, uh, uh, specii indigene pe care le facem, uh, le producem în acvacultură și solicităm să se facă astfel de crescătorii în viitor. Mulțumim, spune domnul președinte. Vom încheia acest uh, panel prin intervenția Comisiei Europene, domnul Armando Asudilio. Nu, nu, nu este reprezentantul? Scuze, vreau să interveniți, v-am întrerupt, vă las acum. Domnule președinte, în primul rând, aș dori să mulțumesc membrilor comisiei eh, dumneavoastră pentru că mi-a dat ocazia să mă prezint, să, să mă exprim aici. Uh, Uh, nu sunt membru al acestei uh, comisii, dar sunt uh, eurodeputat și reprezint circumscripție din RUP. Vreau să vă mulțumesc așadar pentru această inițiativă excelentă, pentru că reprezintă o, un accent foarte bun, o lovitură de imagine foarte bună pe, pe aceste regiuni, pentru că, într-adevăr, Uh, sunt foarte îndepărtate, vorbim de zeci de mii de kilometri și nu-i mereu ușor să atragi atenția asupra lor, așadar mă bucur că pot spune aici că cele 28 de state reprezentate aici au prin această uh, ocazie posibilitatea de a cunoaște mai mult despre aceste regiuni. Vreau să le mulțumesc și vorbitorilor pentru intervențiile foarte bune Ehm, în special, eh, aș dori să le mulțumesc domnului Erman și Ioiot, care eh, reprezentanții ai Departamentului de Peste Mări au vorbit cu pertinență, au făcut o analiză foarte bună a realității, de asemenea au subliniat multele provocări cu care, avem, eh, cu care trebuie să ne confruntăm pescuitul și acvacultura reprezintă pentru noi domenii foarte importante din punct de vedere economic și pot să vă spun, domnule președinte, că dacă nu fac parte, dar știu că nu fac parte uh, din această comisie, dar dacă îmi permiteți, am să vin din când în când aici, pentru că uh, aș dori și eu să-mi uh, aduc modesta contribuție pentru a face ca lucrurile să progreseze în ceea ce privește RUB. Și mai vreau să mai spun un lucru, un fel de dorința mea. Chiar dacă s-a spus cam tot de către reprezentanții acestor regiuni uh, de aici, cred că ar fi fost interesant, bun, știu că cu o ostă, știu că e vorba de o reprezentare diferită, dar ar fi interesant ca toat, toți reprezentanții regiunilor noștri să vină aici, să, să se exprime, să apere interesele uh, pescuitului din aceste regiuni, pentru că cred că fiecare regiune are un specific al său. De la est la vest diferă tehnicile de Uh, pescuit, există între Guiana și Guadeloupe și alte uh, regiuni diferențe care nu sunt ușor de explicat și aș dori să vă mulțumesc încă o dată pentru această inițiativă. Domnule președinte, domnule uh, coleg, stimate coleg, vă mulțumim pentru intervenție, vă mulțumim că ați venit. E adevărat, n-am putut să invităm pe toată lumea, însă și eu, ca și dumneavoastră, sunt francez și pentru mine Antilele, Guadeloupe, Martinica, toate aceste lucruri pentru mine reprezintă regiuni apropiate și am înțeles foarte bine mesajul pe care ați dorit să-l transmiteți și eu sunt foarte încântat de intervenția tuturor celor prezenți astăzi. Dau așadar imediat cuvântul lui Armando în numele Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să răspund foarte pe scurt pe întrebări, la întrebările puse de doamna Thomas, mai ales în ceea ce privește crearea acestui Consiliu Consultativ Regional pentru RUP Știți că crearea acestui Consiliu reprezintă o răspundere pentru doi operatori. Ei sunt cei care trebuie să semneze acest acord. Și adevărul este că noi la Comisie suntem oarecum neliniștiți pentru că se pare că nu sunt prea multe inițiative. Așa că am încercat să stabilim anumite contacte și mă bucur să vă pot anunța că mâine pentru prima dată va, se, va, se vor întruni reprezentanții ai pescarilor din aproape toate regiunile ultraperiferice. Și am reușit să facilităm organizarea acestei ședințe. E o ședință istorică, pentru că aceasta va duce la crearea într-un târziu a acestui Consiliu Consultativ Regional. Mulțumesc! Armando, alors la? Armando, iată ce veste mare ne dai! Mulțumesc, foarte bine că ai venit! bine că ai venit și ne-ai anunțat acest lucru. De când așteptam această reuniune și crearea acestui Consiliu Consultativ al Regiunilor Ultraperiferice? Este o, o premieră, un mare progres. Și dacă îmi permiteți, trebuie să vă spun că, de fapt, tocmai datorită acestei audieri e bine, reprezentanții pescarilor au profitat de această călătorie și au luat această decizie de a organiza această ședință mâine. Domnul președinte, mai ales că sunt într-o perioadă în care trebuie să facem economii, s-au făcut economii foarte bine. Iată ce rezultat bun a avut această reuniune. Mulțumesc, Armando. Imediat, dacă aveți amabilitatea, trecem la cel de-al doilea panel. Este vorba de sectoarea um, sectorului pescuitului în Madeira și în Azore. Am să dau cuvântul uh, domnului Antonio Domingos Abreu, care este doctor în uh, biologie marină. Este din uh, Portugalia, bănuiesc că în, în Lisabona, nu, în Madeira, da, sigur, mă scuzați. Adevărul este că pentru mulți europeni Portugalia este echivalentă cu Lisabona, dar iată că și Madeira și Azorele, tot, tot Portugalia înseamnă senhores membros do Parlamento Europeu, eh, representantes das regiões ultraperiféricas, senhoras e senhores convidados. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încerc să contribui la schimbul nostru de opinii astăzi, analizând sectorul pescuitului din punct de vedere al durabilității sociale și uh, de mediu. Mă voi concentra asupra pescuitului uh, tradițional și a celui mai important tip de pescuit din Madeira. După cum s-a spus deja, S-a vorbit despre politica comună de pescuit și despre creșterea albastră. E bine, regiunile ultraperiferice da Uniunii Europene o dimensiune generală oceanică, fără, zone, fără, fără regiunile ultraperiferice, Uniunea Europeană s-ar limita numai la uh, coastele uh, sale reduse. Trebuie întotdeauna să punem oamenii în, uh, pe numărul 1 în lista priorităților noastre. După cum spunea și domnul Serao Sanchez, regiunile ultraperiferice, precum Madeira, Azorele și insulele Canare, au um, circumstanțe specifice. Nu voi intra în foarte multe detalii tehnice despre aceste caracteristici, însă um, caracteristicile sunt unele foarte specifice. Aceste insule sunt mici bucăți de pământ în, um, în mijlocul oceanului. Și asta a creat uh, o situație de mediu specifică cât se poate de diferită de orice altă uh, zonă mai apropiată de continentul european. Sunt zone oligotrofe, nu, sunt, uh, nu există foarte multe substanțe nutritive, producția primară este foarte redusă, sunt zone cu insule minuscule, deci uh, sistemele sunt uh, mici și nu foarte productive și foarte fragile. Ce vedeți în această imagine este o mare, mare fără apă. Micile culmi sunt, de fapt, insulele. Puteți vedea Madeira, și există și alte culmi care uh, au fost insule, dar nu mai sunt din cauza uh, creșterii nivelului mării. Iar uh, vedeți că fundul mării este la 5900 de metri. Aici are loc pescuitul. Bineînțeles, nu se poate compara această zonă cu alte zone de pescuit. Vedeți, o insulă minusculă, cu o coastă foarte abruptă. Uh, marea este foarte adâncă și asta este uh, caracteristica principală. Dacă ne uităm la datele statistice, în Madeira avem 91-93 de specii de pește um, pescuite. Le-am um, pus pe cele mai importante 10 pe acest slide. Uh, aceste specii reprezintă 97% din uh, capturile de pește. Deci este o mare enormă, peste 100 de specii pescuite, însă 10 dintre ele sunt specii cheie, esențiale este prevăzută și o moluscă în acest top. Este singura um, specie uh, costieră, dar celelalte sunt fie specii migratoare, fie specii de apă adâncă. Și trebuie să nu uităm acest lucru când analizăm um, chestiunile sociale și de mediu. Dacă ne uităm la sectoarele importante, vedem că sectorul pescuitului în apa adâncă este foarte important, dar că mărimea sa a scăzut în ultimii ani. Numărul de vase a scăzut de la 34 la 21 din 2009 și puteți vedea o evoluție similară asupra a capacității și puterii flotelor. Același efect se poate vedea și în uh, debarcări și în prețurile obținute. Nu, scăderea, scăderea numărului de vase nu duce la un efort de pescuit scăz, uh, stabil. Um, capacitățile scad, dar și pe, cantitatea de pește uh, pescuit scade. Dacă ne uităm la aceste 10 uh, uh, uh, specii, vedem un pește, spada neagră, 43% din, uh, descarcă, din descărcări, apoi tonul, 23%. Dar dacă ne uităm la valoare, veți vedea că sabia neagră uh, are o valoare de 5, de 54%. Este un pește care este disponibil în, de-a lungul întregului an și de aceea este foarte important pentru economia um, Madeirei. Dacă vă uitați la evoluția pescuitului și ne vom uh, concentra asupra peștelui uh, spadă acum, uh, spada neagră, veți vedea efectul asupra debarcărilor în general. Lucrurile s-au înrăutățit, cantitatea scade. Sabia neagră a fost ignorată de către comunitatea științifică timp de destul de mult timp, deci nu avem suficiente dovezi uh, pentru a ști ce se întâmplă. Nici măcar nu știam că este o specie migratoare. Înainte ca cantitatea de pește să scadă, acest pește era prins în stare imatură în uh, flote, de către flote în Atlanticul de Nord-Est. Asta înseamnă că din ce în ce mai, puține, mai puțini indivizi uh, maturi ajungeau în zona noastră și acest parlament a votat împotriva unei uh, propunere a, co- a Comisiei Europene care dorea să uh, Uh, um, prezerve, să, să, să protejeze uh, speciile respective uh, prin interdicția de traulere de, ap, de, de pescuit cu traulere de apă adâncă. Aceast, acest tip de pește nu mai este durabil, nu mai este o resursă durabilă în alte părți ale lumii, peștele nu este consumat în scopuri uh, alimentare de către oameni, este folosit ca hrană pentru, ani, pentru uh, peștile, peștii din acvacultură. A scăzut așadar cantitatea de pește existent și deci au scăzut debarcările. Trebuie să vă amintiți că este un pește pescuit uh, în mod istoric, poate primul pește pescuit uh, în apa adâncă. În 1839, sabia neagră era pescuită la 1200 de metri adâncime, fără tehnologie modernă, fără capacitățile pe care le avem în ziua de astăzi uh, de pescuit industrial. Este un pește important pentru dieta celor din, pentru, pentru hrana celor din Madeira, este un uh, element de bază pentru alimentația populației locale. Din 1839 uh, a fost o, un tip de pescuit artizanal, durabil, peștele disponibil era bun, erau indivizi uh, maturi și era ceva foarte important și pentru un, o resursă importantă și pentru economie, inclusiv pentru turism. Face parte din experiența turistului să vină în Madeira și să, mănâncă, să mănânce pe, pe uh, sabie neagră. Care este impactul uh, scăderii uh, debarcărilor? șomajul crește, um, scade randamentul, vasele puține rămase trebuie să meargă mai departe pentru a găsi noi zone de pescuit, însă asta, la rândul său, crește presiunea asupra resurselor. Din păcate, nu este posibil să, să uh, protejăm stocurile. Avem nevoie de măsuri de gestiune. Ar putea să existe o construcție mai eficientă a vaselor, astfel încât acestea să nu trebuiască să uh, navigheze atât de departe pentru a prinde peștele, dar avem nevoie de măsuri urgente pentru a proteja mediul, uh, măsuri similare cu măsuri pe care le-am văzut pentru alți pești. Uh, o gestiune integrată care include uh, și alte țări și organizațiile necesare pentru a proteja acest tip de stoc noi suntem o regiune mică, o regiune ultraperiferică, o insulă. Producem un pește care este exemplar din punct de vedere al mediului, care corespunde exact obiectivelor politicii integrate maritime, politicii comune de pescuit și uh, politicilor în domeniul de protecția mediului a Uniunii Europene. Este păcat să vedem cum Madeira va fi lipsită de un stoc de pește atât de important din punct de vedere cultural, economic. Impactul social se vede deja. În viitor s-ar putea să vedem chiar dispariția totală a sectorului de pescuit. Asta doream să vă comunic astăzi. Mulțumesc. Merci, Abreu. Je... Vă mulțumesc, domnule Abreu. Îi dau imediat cuvântul doamnei Cintia Machado președinta Consiliului de Administrație de la Lotacor, specializată în produse marine din Azore și um, este și directora companiei Santa Catarina, care vinde conserve de pește. Ne va vorbi despre aspectele economice. Vă rog, aveți cuvântul. <coughs> Senhoras e senhores deputados, entidades oficiais, minhas senhoras e Doamnelor și domnilor deputați, doamnelor și domnilor invitați, doamnelor și domnilor, o după plăcută. Eu sunt responsabilă de acel serviciu economic și comercial referitor la pescuit în Asore, care este o regiune ultraperiferică și noi punem accentul pe aspectele economice. Lot Asore este o întreprindere publică care de 35 de ani stenează toate operațiunile legate de vânzarea peștelui, gestionarea porturilor și crearea acelor întreprinderi cu instalații frigorifice necesare în această regiune. Ne ocupăm de asemenea de culegerea datelor în ceea ce privește capturile și astfel ne îndeplinim obligațiile Portugaliei față de Uniunea Europeană. Lotasor are legături cu toate uh, componentele acestei filiere ale pescuitului în amonte și în uh, aval. Și toată lumea recunoaște sprijinul pe care această întreprindere îl aduce întregului sector. Așa că vreau să vă prezint acum situația sectorului. În Asore, în RUP, acestea au fost create în articolul 248 al Tratatului al Uniunii Euro, de funcționare a Uniunii Europene și constatăm că există o situație destul de specifică și unică pentru aceste teritorii. Ele, într-adevăr, fac parte din dreptul uh, din uh, Uniunea Europeană și se aplică dreptul comunitar, însă acestea sunt confruntate cu condiții specifice comparativ cu continentul european și condiții specifice legate de poziția lor geografică, insularitatea. Și e clar că acest lucru îngreunează investițiile și mai mult decât atât, există și un relief, un relief destul de uh, denivelat, volcanic, în care investițiile sunt greu de realizat, lucru care periclitează de fapt și activitatea economică. Iată deci o serie întreagă de factori care pot duce uh, prin persistența lor și prin combinarea lor, la o fragilitate a dezvoltării economice a acestor regiuni. Acești factori se conjugă și asta reprezintă un handicap permanent pentru noi din punct de vedere economic și social. Asta trebuie să păstrați în minte și să înțelegeți că aceste caracteristici ale RUP uh, sunt aplicabile și în domeniul pescuitului. Și noi avem nouă insule și uitați cum arată flota noastră. 1600 de kilometri de costă coastă portugheză și 4.000 de kilometri cu SUA. Cea mai mică insulă este de 6 km pătrați și cea mai mare San Miguel, San Michel, 100 uh, de km pătrați. Mai mult decât atât, există o fărămițare a întregului arhipel. De multe ori nu sunt legături directe între anumite insule și restul regiunii, lucru care, evident, îngreunează gestionarea producției și asta duce și la apariția unor costuri suplimentare în materie de transporturi. Transporturile reprezintă un element esențial. Și de multe ori legăturile acestea nu sunt neapărat periodice și uh, acest lucru evident reprezintă o problemă comparativ cu alte regiuni ale lumii. Acum, zona economică exclusivă este una foarte vastă, dar regiunea în care putem pescui este foarte mică. Și există foarte multă suprafață maritimă, însă profunzimea nu este foarte mare. Și doar 0,8% din zona noastră economică uh, exclusivă are o, profund, are o adâncime de peste 600 de metri. Deci nu avem platou continental, iar uh, adâncimea, uh, fundul marin este foarte, foarte reliefat. Și asta nu este foarte bun pentru pescuit. Și pescuitul se realizează de către mici comunități de pescari pe care îi putem observa, aceștia sunt răspândiți peste tot de-a lungul coastei. Pentru că nu există altă soluție economice și sociale. Comunitățile acestea sunt deosebit de interesate în promovarea resurselor lor, durabilitatea acestora. E vorba de un regim de gestiune rațional, rezonabil, prudent. Noi utilizăm tehnici de pescuit selectiv și adaptate, ținând seama de ecosistemele noastre marine. Și arhipelul acesta la Solo este regiunea din Uniunea Europeană care are cel mai mare număr de măsuri de conservare măsuri care de multe ori ne penalizează pe termen scurt în ceea ce privește veniturile pescarilor și armatorilor, dar asta ne permite o durabilitate pe termen lung. Iată de ce sectorul acesta al pescuitului în insulele Azore este deosebit de îngrijorat în ceea ce privește situația teritoriilor insulare, pentru că s-ar putea să fie puse să semnul întrebării durabilitatea resurselor, dacă nu ținem seama de specificitatea acestor rup. Politica comună de pescuit consideră că este vorba de o activitate de pescuit în rup care trebuie să fie în continuare limitată și deschisă doar către navele ce sunt înregistrate aici, în această regiune, pentru a putea proteja economia locală. Acum, având în vedere fragilitatea și dimensiunea redusă a acestui sector, într-un context european, deciziile Uniunii Europene au, în mod clar, repercusiuni importante asupra vieții noastre de zi cu zi, mai ales în ceea ce privește activitățile de debarcare, de descărcare. Acestea sunt decisive. Ceea ce se impune în materie de uh, uh, aliment toate prevederile prevăzute în regulamente pot duce la apariția anumitor restricții în posibilitățile noastre de dezvoltare, o reducere a valorii adăugate, o reducere a numărului de locuri de muncă ce pot fi create. E vorba de pescuit, dar nu neapărat de pescuit comercial. Avem și un pescuit sportiv, avem un pescuit uh, de agrement și așa mai departe. Și mai avem probleme cu stocarea, transportul și procesarea acestor, uh, acestor uh, produse. Dacă punem accentul doar pe pescuitul comercial, acesta reprezintă o sursă importantă de venituri cu peste 30 de milioane de euro pe an și pescuitul de, reprezintă 20% din exporturile insulelor Asore și reprezintă o sursă foarte importantă de venituri. Evident, noi cunoaștem foarte bine această realitate. Noi pariem și mizăm pe modernizarea porturilor, infrastructurilor, echipamentelor și uh, luăm măsuri în acest sens atenția pescarilor și armatorilor, încercăm să modernizăm instalațiile. Încercăm să fim la în slujba comunității de pescari. Există peste 30.000 de pescari. Avem anumite locuri specifice pentru descărcare în toate insule. Avem 11 docuri și 30 de uh, posibilități de ancorare, în așa fel încât să putem să reacționăm la toate capturile uh, ce sunt aduse la țărm. Avem de asemenea și instalații frigorifice care ne permit să menținem această prospețime a produselor în momentul în care acestea ajung la consumator. Stabil... Instalațiile noastre sunt certificate și astfel garantăm un serviciu de calitate, bazându-ne pe cele mai bune practici de igienă. Obiectivul nostru este să avem o valoare adăugată cât mai mare pentru peștele din regiune și flotele noastre de pescuit în insulele Asore cuprind 610 embarcațiuni, dintre care 90% sunt de o lungime până în 12 metri. Insula San Miguel cuprinde 50% din aceste puncte de descărcare. Speciile cele mai importante sunt dorada, blerixul și încă o Ideea fiind să nu scădem totalul capturilor autorizate, pentru că astfel altfel am fi uh, penalizați. În materie de volum acum, de pește. Nu uitați că e vorba de specii care sunt migratoare și uh, acestea sunt deosebit de importante pentru economia noastră în regiune. Ele sunt pescuite cu undița, ceea ce ne permite să avem un pescuit selectiv și putem exporta aceste produse fie proaspete, fie congelate. Apoi, speciile de ton sunt deosebit de importante, reprezintă 60% din volum, cu specii demersale peste 25% din totalul capturilor descărcate. Produsele acestea ale activității de pescuit reprezintă un element cheie în economie și în alimentație. Și piețele de destinație pentru aceste uh, produse reprezintă Spania, care e foarte aproape, după care Italia. Sectorul pescuitului trebuie să țină seama de asemenea și de faptul că există și procesarea acestor produse. E vorba de întreprinderi de conserve mai ales pentru ton. Și e foarte important ca această specie să poată fi menținută. Și aceste întreprinderi locale de punere în conservă reprezintă o, activitate deosebit de importantă pentru exporturi. Ea reprezintă, deci, în trei insule din cele nouă în total, uh, un volum important, 55 de milioane de euro pe an. Ceea ce înseamnă 20.000 de tone pe an și 700 de locuri de muncă. Conservele sunt exportate, principala destinație fiind Portugalia continentală și apoi piața intracomunitară, Spania și Italia mai ales. Deși e foarte greu să obținem niște statistici concrete în ceea ce privește domeniul acesta al pescuitului și să cuprindem toate aspectele, uh, am analizat anumite întreprinderi și am constatat că dependența soarelor față de aceste întreprinderi reprezintă 8% din întreaga populație. Deci, doamnelor și domnilor, vedeți că toate cifrele pe care vi le-am dat sunt foarte reduse dacă e să comparăm cu întreprinderi europene foarte mari, dar pentru regiunea noastră, pentru dimensiunile noastre, pentru specificitățile noastre, sectorul acesta al pescuitului este preponderent. Și calitatea peștelui nostru este mondial recunoscută și trebuie să respectăm aceste resurse halieutice și impactul pescuitului nostru artizanat asupra, artizanal asupra ecosistemului este foarte redus. Și ne bizuim pe pescarii noștri pentru a menține aceste resurse. E vorba de un sector care creează locuri de muncă, de aceea trebuie să fie protejat, fără de care nu vom mai avea niciun fel de altă soluție pentru întregile comunități care, de fapt, deocamdată trăiesc de pe urma pescuitului, pescuitul de subzistență. Pescuitul înseamnă în același timp și o valorizare sporită a peștelui ca și produs, ca și resursă. E nevoie de eficiență energetică și e, e nevoie de fonduri suplimentare pentru resursele umane, pentru a spori productivitatea, competitivitatea a tuturor activităților legate de pescuit. Dacă am înlocui anumite specii cu alte specii, în, spre exemplu, în domeniul acvaculturii. Acest lucru se poate face în măsura posibilului. Uh, eventual am putea avea, eu știu, ferme de creștere a algelor, am putea avea uh, o activitate de turism bazată pe pescuit și așa mai departe. Sunt diferite domenii în care noi încercăm să investim pentru a ne dezvolta. Și astfel, La nivel administrativ s-a sporit sprijinul ce a fost acordat acestui sector, sectorului pescuitului în Asore și să sperăm că astfel, cu măsurile luate deocamdată, acest lucru ne va permite să reducem inegalitățile pe viitor și să sporim competitivitatea. Ce așteptăm din partea Uniunii Europene? Exact ceea ce figurează în noua politică comună de pescuit. E nevoie de o recunoaștere a specificităților noastre, în așa fel încât să putem supraviețui și să putem chiar și prospera. Mulțumesc pentru asta. Merci beaucoup, uh... Mulțumim foarte mult, doamnă Machado, pentru această prezentare. Dau imediat cuvântul domnului Joao Paulo Delgado, director al cooperativei um, utilizatorilor de, asigura, de asigurări Uh, mutua de pescadores din insulele Azore. El se ocupă de monitorizarea activităților portuare din zona centrală a Portugaliei și în insulele Azore. Dumnealui va trata, de, va trata chestiunile sociale legate de pescuit. Delgado, vous avez la parole. Boa tarde a todos. Senhor Presidente, senhores deputados, eh, Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnelor și domnilor eurodeputați, uh, doamnelor și domnilor reprezentanți ai sectorului pescuit uh, care sunteți prezenți astăzi. Am dori să mulțumim în numele Asociației Cooperativei Utilizatorilor de Asigurări pentru această ocazie de a vă prezenta viziunea noastră asupra sectorului pescuitului, părerea noastră cu privire la repercusiunile sociale ale politicii comune de pescuit a Uniunii Europene. Aș dori să-mi încep prezentarea prin a vă prezenta o serie de uh, diapozitive care vă prezint niște, vă prezint niște statistici, niște cifre, care vă pot uh, lămuri mai bine cum s-a ajuns la situația actuală. În 1986, din 1986, numărul pescarilor a scăzut. În acest moment mai sunt doar 16.797 uh, de la 41.000. În 1986 numărul de embarcațiuni era de 16.200, în 2013 erau doar 8.232. Astăzi importăm cam 60% din ceea ce consumăm, în 86 produceam cam 70% din nevoile noastre. Și uh, vă puteți da seama că bilanțul este în negativ și în mod uh, și deficitul este undeva la 641 de milioane de euro. Au existat o serie de efecte ale politicilor Uniunii Europene asupra uh, pescuitului, liberalizarea pieței, uh, apoi pierderea drepturilor laborale de către o parte din pescar, diminuarea uh, ponderii organizațiilor reprezentative ale sectorului, politicile comune de pescuit care erau complet nerealiste, pierderea suveraniei naționale care uh, a afectat gestiunea recurselor și o relativă modernizare a flotei. Acum, consecințele aplicării modelului Uniunii Europene în sector. Există o creație a monopolurilor de comercializare a produselor din pescuit, pentru că 50% din produsele alimentare din Portugalia sunt uh, comercializate de două grupuri uh, comerciale. Cu asta cred că v-am spus tot. Apoi de distrugerea concurenței, uh, mai ales a micilor mai micilor comercianți de pește, apoi o creștere exponențială a marjelor de profit, o diminuare radicală a profiturilor pescarilor, distrugerea 56% dintre lucrurile de muncă din pescuit și 50% din numărul de ambarcațiuni. Apoi o distrugere a familiilor care depindeau de pescuit, izolarea comunităților pescărești, creștere a consumului de alcool și altor droguri, o dezorganizare generalizată și uh, niveluri ridicate de degradare, de marginalizare și excluziune socială a membrilor comunităților care depind cel mai mult de pescuit. Noi suntem cooperativa utilizatorilor asiguratorilor, asigurărilor și aș vrea să insist asupra riscurilor um, în care sunt implicate de această activitate. Conform statisticilor europene, pescuitul este um, uh, sectorul unde se înregistrează cele mai multe accidente de lucru. Rata de mortalitate este uh, undeva între 1 și 3 uh, lucrători la mie, adică de 10 ori mai mult decât alte sectoare foarte riscante pe țări iar probabilitatea de a avea un accident grav depășește 50%, iar speranța de viață este mai scăzută decât cea a altor grupuri profesionale. Iată, așadar, în acest context, uh, întrebarea pe care o adresez tuturor ar fi care ar fi sectorul pescuitului în uh, Portugalia. După această mică introducere, am să vă citesc intervenția mea. Am să vă explic cum arată sectorul pescuitului. Eu mă ocup de o cooperativă de utilizatori de, asigur, de, asigur, de asigurări. Noi uh, avem activități în centrul Portugaliei și în Azore. Am lucrat în sectorul pescuitului timp de 11 ani și am uh, predat în sectorul pescuitului am făcut formare. Am putut să observ în fiecare zi uh, nedreptățile și brutalitatea la care sunt supuși uh, cei care lucrează în acest sector în Portugalia. Portugalia, în ultimii 30 de ani, a acceptat să neglijeze, să ascundă uh, trăsăturile sale, caracteristicile sale, condamnându-și poporul și punându-i sub semnul întrebării viitorul uh, în calitate de națiune suverană și prosperă. Ne aflăm într-o criză, poate cea mai profundă pe care am cunoscut-o vreodată. Ne aflăm în mijlocul unei adevărate furtuni uh, care îi condamnă pe profesioniști într-o situație de excluziune, lucru foarte îngrijorător cei care urmăresc îndeaproape acest sector, uh, cei care se află în fiecare zi în porturile de pescuit, văd cum uh, Uh, cât de fragil este sectorul, cât de complex și um, câte familii trăiesc sub um, pragul sărăciei. Au existat o serie de factori de, pro- de producție care au crescut uh, și nu au mai fost stimulente pentru a se îndrepta către această meserie. Asta la adresa tinerilor. Apoi, în ceea ce privește um, zonele biologice, acestea au fost denaturate, a fost vorba de ecosistemul sardinelor, de exemplu. Acest lucru s-a făcut fără compensări. De asemenea, a existat o degradare a porturilor și um, probleme care au fost legate de birocrație binecunoscută. Acum se adaugă și catastrofe meteorologice care uh, nu permit uh, pescarilor să pescuiască și să obțină astfel cât de cât un venit pentru a supraviețui. Pe fondul de intemperii, uh, fondul de intemperii pentru compensare a venit cu întârziere. Așadar, există în plus o concurență inechitabilă Sectorul pescuitului în, uh, în Portugalia reprezintă 2,4% din PIB, adică cam 8 uh, miliarde de euro și um, um, acordă cam 100 uh, de um, mii de locuri de muncă, directe sau indirecte, adică 2,3% din populație. Um, în, um, și uh, sectorul uh, um, pescuitului în Portugalia este unul dintre cele mai mari sectoare exportatoare și veniturile în, între 2010 și 2011 uh, au crescut cu 41 de milioane de euro în acest sector. Însă, deși uh, uh, ocupă un rol atât de important, nu primește suficientă atenție. Uh, piețele mari uh, fixează regulile și uh, uh, strivesc producătorii artizanali. Mai este un indicator și anume cererea internă de produse din mare, care este legată de pierderea puterii de cumpărare și de șomaj. Ei bine, speciile, unele specii se vând uh, la valori derizorii și o mare parte, uh, însă o mare parte dintre familii nu pot avea acces uh, la pești care se vând în supermarketuri, pentru că prețul acestora este mult crescut, undeva la ordinul de 1000 până la 2000%. Și asta în, în, în condițiile în care prețul la prima vânzare este undeva la 1,70 de euro. Trebuie să ținem uh, cont însă și de calitatea excelentă a peștelui nostru, de cunoștințele noastre în materie de șantiere navale, de cultura noastră maritimă și la nivelul crescut de consum de pește în uh, Portugalia, unde media de consum este la 57 de kg pe an, adică mai mult decât dublul mediei europene, care este de 21 de kg pe persoană pe an. Așadar, um, Portugalia este a treia țară ca, ca și consum în lume, după Islanda și Japonia. Aceste date justifică faptul că țara noastră are nevoie de un sector al pescuitului bine structurat. E nevoie să se reechilibreze și balanța comercială și sectorul pescuitului ar putea să contribuie aici. Apoi uh, trebuie să se reglementeze nivelurile de risc și de efort. Uh, veniturile sunt esențiale în toată problematica sectorului, adică odată ce uh, problema pescuitului se va fi rezolvat, toate celelalte, în amonte și în aval, se, va rezolva, se vor rezolva. Având în vedere, dacă ar avea mai bun randament, um, pescarii ar fi și mai stabil emoțional, ar avea Um, o disponibilitate mentală mai mare, să primească uh, instruire profesională și um, toate aceste aspecte uh, vor fi văzute cu totul diferit dacă se rezolvă probleme legate de pescuit. În caz contrar, adică așa cum stau lucrurile astăzi, avem de-a face cu o, de, cu o deznădejde generală cu, și sectorul uh, este Uh, neatractiv uh, pentru pentru, pe, pentru profesioniști, uh, pescuitul nu mai este o mes, meserie ca atare, ci un fel de um, meserie de categorie secundară. Așa cum uh, se spune pe la noi, nimeni nu se poate gândi uh, la viitor fără să-și rezolve lucrurile din prezent. toate aceste lucruri uh, se, mm, cauzate și de guvernele care au adoptat uh, politicile europene. Între 90 și 2012 uh, Portugalia a pierdut peste 18.000 de pescari. Că despre Azore, e bine, această regiune ultraperiferică a noastră are o zonă economică exclusivă de aproape de un milion de kilometri pătrați, o relație uh, strânsă cu marea și cu activitățile maritime. Uh, Um, are cunoștințe și uh, se face cercetare în acest domeniu. De asemenea, există um, o întoarcere către mare. Marea reprezintă semnal speranței. Activitatea economică Pescuitul în arhipelagul uh, Azorelor are un rol esențial în dinamizarea acestei economii. Este considerat un uh, sector strategic esențial pentru această regiune. 17,7% din pescarii portughezi uh, sunt de origine din Azore. E nevoie, aceștia desfășoară o pescă foarte specifică pentru că nu există platou continental, lucrează um, adesea pe uh, bancuri de pescuit submarine și au condiții deosebit de grele. În uh, Azore uh, s-au pescuit în 2013 aproape 14.000 de tone de pește. Speciile uh, Uh, principale sunt uh, dorada roșie și um, însă pescuitul este dispersat uh, în toate, toate zonele arhipelagului și comunitatea arabă de pește, care se traduce prin coadă de pește, are o Uh, specific uh, anume comunitățile care o compun sunt foarte diferite. Acum, în Madeira, un arhipelag dominat de turism care dinamizează economia regională, în Madeira, așadar, uh, Uh, se regăsesc 16,7% din pescarii portughezi. În 2013 s-au pescuit peste 4.000 de tone de pește, printre care um, în special tonul, speciile pelagice și um, peștele spadă negru pentru speciile demersale. Atât în Madeira cât și în Azore, condițiile maritime și uh, cele pentru viitor sunt uh, serios amenințate de-a lungul anilor necunoscându-se diferitele realități și făcându-se această um, muncă de umplutură, um, nu s-a putut uh, uh, reacționa în rândul acestor comunități pentru a putea fi echilibrate, ci din contră, politicile Uniunii Europene, în loc să ajute, au uh, contribuit la dificultățile uh, Uh, de aici. Cooperativa noastră, mutualitatea pescarilor, cunoaște bine sectorul pescuitului pentru că um, este există de 72 de ani, solicităm demnitate, echilibru, un viitor o, o politică a pescuitului care să vină în întâmpinarea nevoilor pescarilor, capacitatea flotei și apărăm politici de proximitate care să implice toate sectoarele și care să poată consolida asociația care ne reprezintă. Două paragrafe mai rămân. Microfon. solicităm ca infrastructurile portuare să fie întreținute astfel încât să se dragheze uh, malurile astfel încât uh, pescarii să poată să lucreze, să nu se izoleze aceste regiuni, pentru că există pe lângă Portugalia și alte zone și alte uh, Uh, regiuni din Uniunea Europeană care au o situație asemănătoare. Dar aceste regiuni nu trebuie să fie consolidate, consolidate ca ultraperiferice. Pot reveni în centrul uh, activităților noastre dacă se întreprind activități care să permită îmbunătățirea condițiilor de viață și apropierea populațiilor și noi vă stăm la dispoziție cu experiența noastră și cu capacitatea noastră de muncă. Am ales să vă arăt o fotografie. Este un copil din Rabo de Peșe, din Azore. Vă dați seama cu ușurință ce vrea să devină când va fi mare. Depinde de noi ca el să aibă un uh, viitor promițător și stabil și depinde de noi ca viața lui să fie una împlinită, nu o suferință. Mulțumim! Mulțumim! Da, acum cuvântul domnului Morato. Și Morato e specialist de la pești. Domnul Morato este om de știință, specializat în pescuit, uh, specializat pe râp, pe regiunile ultraperiferice. Ne va ține o prezentare referitoare la chestiunile de mediu în Azor. Monsieur Morato sera notre dernier intervenant. Mulțumesc, Excelentíssimo Sr. Presidente, uh, membros do Parlamento Europeu, uh, excelentíssimos convidados. É com... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Este o plăcere pentru mine să pot da curs acestei invitații de a vă prezenta cercetările făcute în regiunile periferice, inclusiv în Azore, mai ales în ceea ce privește implementarea sistemului de gestiune bazat pe ecosistem și a strategiei maritime. Am să vă dau o situație, o imagine de ansamblu asupra situației stocurilor de pește în Azore, mai ales în mediul specific al insulelor Azore. Am să vă vorbesc uh, puțin despre cercetările făcute în arhipelagul nostru și am să vă explic cum încercăm să implementăm strategia maritimă. Am auzit de mai multe ori, Azorele sunt situate exact în mijlocul Atlanticului. Sunt insule unde um, înconjurate de apă foarte adâncă, de până la 6.000 de metri. După cum uh, spuneau colegii mei, uh, activitățile principale în regiune sunt um, pescuitul uh, pe vase cu platformă și paragată, pescuitul cu paragată de uh, fund și în principiu se uh, pescuiește uh, sa, pește uh, sabie ne, uh, neagră. Pescuitul cu paragate este foarte puternic reprezentat, dar uh, celelalte tipuri mai puțin. Cifrele sunt stabile la aproximativ 10.000 de tone pe an, însă există o oarecare variabilitate în ceea ce privește tonul, căci acesta este un pește migrator. După cum am menționat, în stânga sus veți vedea cantitatea de pește de apă <coughs> adâncă pescuită. În 2010 s-a, cam, s-a stabilizat la aproximativ 10.000 de tone. Valoarea acestuia este destul de ridicată, aproximativ 18 milioane de euro în acest an. Pot să vă menționez și speciile principale, însă există aici, de fapt, um, două elemente principale, două chestiuni principale. Se face multă cercetare în domeniul pescuitului, însă avem uh, multe măsuri uh, și de gestiune a stocurilor um, la ora actuală. Traulerele de fund au fost interzise în zona din jurul uh, Madeirei și se pare că anumite specii se confruntă cu o serie de probleme care ar putea da, indica o supraexploatare. Însă avem și alte specii care uh, sunt ă, din ce în ce mai abundente, mai ales mici specii pelagice. Și mai sunt și alte stocuri care s-au menținut la un nivel speci, ă, sta, stabil. În ceea ce privește impactul asupra mediului, am vorbit despre faptul că paragatele de fund au avut un ă, impact important în ceea ce privește ecosistemele vulnerabile, vulnerabile ale, de pe fundul mării, există un impact, de exemplu bureți și așa mai departe, însă cred că acest impact este mult mai scăzut decât al unor alte tipuri de instrumente de pescuit, cum ar fi traulerele de fund. Um, capturile accidenta, accidentale de uh, rechini au fost foarte puternic dezbătute în Parlamentul European uh, și acest lucru a dus la o uh, captură permisă maximă de zero. Echipa noastră de cercetători lucrează la ora actuală la un proiect de cercetare care intenționează să controleze și să atenueze uh, captura um, accidentală a acestor specii. Pentru a vă da unele exemple suplimentare de probleme de mediu legate de azore, uh, avem um, paragate de suprafață care de obicei pescuiesc pește spadă și rechin albastru. Nu avem uh, statistici viabile pentru a ne permite să estimăm biomasa uh, capturată în zona economică, exclusivă economică, dar avem date care vorbesc uh, despre cantități destul de reduse de rechin albastru debarcate în porturile uh, din insulele Azore. Este vorba de aproximativ 1600 de tone pe an. Cum încercăm să rezolvăm această problemă? Încercăm să lucrăm la asta, însă trebuie să nu uităm că um, în ultimii ani capturile accidentale în total au scăzut. Există multă interacțiune între uh, ecosistem și, uh, și sectorul pescuitului. Trebuie să trecem de la o analiză bazată pe o singură specie la o analiză bazată pe ecosistem. Unele dintre aceste modele s-ar putea să vi se pară complexe, însă dacă ați înțeles cum interacționează uh, speciile între ele și cum eforturile noastre de pescuit interacționează cu evoluția diferitelor specii, acest tip de model este foarte util. Am dezvoltat modele în ultimii ani și am ajuns la concluzia că pescuitul în sine nu este suficient pentru a explica variabil, variațiile uh, produse de modelele noastre. Există multe uh, variabile de uh, mediu, uh, producție primară la suprafață, de exemplu. Am uh, putut reduce incertitudinea modelelor și nu numai pescuitul uh, și pescuitul nu este suficient pentru a explica uh, fluctuația biomasei. În ceea ce privește durabilitatea pescuitului, Națiunile Unite au adoptat o serie întreagă de indici pentru a încerca să, ev- să evalueze dacă pescuitul este durabil sau nu. Este vorba de așa numit MTL, care nu a variat în ultimii ani, a fost foarte stabil. Această abordare bazată pe ecosistem ne ajută să încercăm să prevedem cât de mult va dura până când stocurile își vor reveni, stocurile pe care le considerăm supraexploatate. Pentru a vă da un exemplu, pentru bibanul de mare, facem un uh, proiect. Am văzut că există o voință politică și mult interes pentru a se reconstitui unul dintre bancurile de pește. Noi am considerat că ar putea să dureze aproximativ 2 până la 4 ani. După ce am făcut cercetare la fața locului, am considerat că am, ne-am dat seama că ar dura cel puțin 10 ani până când stocul își va fi revenit în totalitate. Însă, până la urmă, această recuperare ar putea să dureze chiar mai mult, 15-20 de ani. De asemenea, am lucrat uh, foarte mult pentru a încerca să ne distanțăm de la o abordare spațială a um, gestiunii pescuitului și pentru a încerca să folosim informații geografice, dar să includem și alte variabile pentru a acoperi întreaga biodiversitate a oceanului. Există foarte multe variabile în mediul uh, oceanic uh, ce ține de uh, factorul antrop antropogen, dar și infrastructură și așa mai departe. Am să vă prezint pe scurt unele proiecte din zonă. Două diagrame ne arată morfologia solului în Azore. Și puteți vedea că există caracteristici foarte diferite în regiune. În ceea ce privește biodiversitatea, am avut un oarecare succes cu o bună distribuție geografică vedeți diferite tipuri de specii. De asemenea, am făcut un efort pentru a Ă, vedea care sunt problemele principale care afectează resursele marine în regiune. Ne-am dat seama că o serie întreagă de instrumente regionale, naționale, um, europene ar putea fi folosite. Dacă ne uităm la aceste trei imagini, vedem folosirea zonei de către diferite tipuri de flote de pescuit. Aceștia, acestea sunt paragate, acestea sunt paragate de suprafață, folosite des în uh, zona exclusivă, economică exclusivă și pescuitul de ton, care este cu um, uh, vase cu para, platformă și paragată. Putem vedea pe alocuri noi activități care ar putea apărea, pot apărea legături um, uh, pentru comunicare, uh, poate exista expunere la deșeuri radioactive, deci uh, apar tot felul de alte variabile. Avem o preocupare principală aici. Cum să facem cercetare inovantă, care să fie suficient de bine finanțată, și care să poată oferi informații bune uh, celor care iau decizii la nivel politic, în așa fel încât să ne menținem ecosistemele. În același timp, vrem să ne asigurăm că permitem generațiilor actuale și viitoare să uh, folosească aceste mări. Mulțumesc. Există o întrebări, dragi colegi? Antonio, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș fi vrut să mulțumesc celor care au intervenit, să le mulțumesc pentru aceste prezentări, pentru calitatea prezentărilor și, sincer, eu nu sunt specialist în domeniu, dar uh, aș dori să vă atrag atenția asupra rolului pe care îl îndeplinește activitatea de pescuit în uh, Madeira și Asore. Uh, este o activitate de subzistență, de fapt, pentru că se consumă aproape tot ceea ce este pescuit. Deci este o activitate echilibrată comparativ cu resursele naturale disponibile și noi, ca și deputați în Parlament, Trebuie să fim prudenți în momentul în care vorbim despre deschiderea acestor zone uh, de pescuit, Madeira și Azore, către alte flote de pescuit, uh, țări din uh, alte regiuni ale Uniunii Europene. Pentru că dacă nu suntem atenți, atunci, atunci vom strica acest echilibru care există un echilibru uh, de secole între oameni și resurse. Trebuie să fim atenți la această dimensiune, nu numai pentru Asore și Madeira, dar și pentru alte regiuni. Regiuni care au fost evocate de către oratori, insulele Canare și teritoriile de peste mări. Trebuie să recunoaștem rolul social important pe care îl joacă activitatea de pescuit în materie de integrare socială, de echilibru, de bunăstarea ființei omenești în legătura sa cu mediul înconjurător. Și Parlamentul European, Uniunea Europeană, trebuie să susțină aceste populații, populațiile din această regiune, favorizând astfel menținerea acestui echilibru tradițional și secular. Președinte, celălalt coleg portughez care a mai rămas în sală, vă rog. Da, aveți dreptate, n-au mai rămas decât doi deputați, de, dar nu am rămas numai doi, domnule președinte, noastră nu sunt vărați la numărătoare, trei suntem. Eu am speranța că vom reuși să întărim interesele acestor regiuni ultraperiferice. Dar prin, și asta o putem face prin consiliile uh, consultative regionale. Există aspecte importante care sunt comune tuturor acestor regiuni. Și aș fi vrut să profit de ocazie pentru a-i felicita pe colegii noștri din insulele Azore, care au reprezentat diferite sectoare de activitate, diferite asociații, asociații de pescari, federații, federații de, de, de, pentru activitățile comerciale de, desfășurate la nivel local, din uh, domeniul științific, de asemenea, colegi care au acceptat să vină și să ne împărtășească uh, din experiența lor. De asemenea, au rămas alături de noi și au ascultat această dezbatere în ceea ce privește activitățile de pescuit. Acum, dacă îmi permiteți, aș vrea să mă concentrez pe punctele care au fost subliniate aici de către colegi, uh, cei care au luat cuvântul din partea regiunilor uh, ultraperiferice, mai ales Madeira și Azore, care au puncte comune uh, referitor la această întrebare cum putem să fructificăm resursele marine plecând de la infrastructurile de care dispunem, porturi mici și așa mai departe? Cum putem pescui specii de mare adâncime și cum putem să pescuim și specii pelagice? Apoi, mai există o altă dimensiune și anume aceea de colectivitate, ideea că trebuie să gestionăm împreună, ca și co- în mod colectiv, aceste specii. Iată, acestea sunt exemple pe care le amintea domnul Dominguez Sabreu și există aici o caracteristică importantă și anume dimensiunea aceasta de, de durată în timp. Acest tip de pescuit există de secole. E vorba de pescuitul spadei negre. Aceasta există de foarte multă vreme, a fost mereu durabilă pentru că a fost realizată în mod artizanal, s-au făcut eforturi din partea comunităților de pescari în acest sens. Acum, deocamdată, această uh, activitate de pescuit este afectată de pescuitul cu nave mai mari care se desfășoară mai spre nord. Și se pare că acest pește, spadă neagră, este utilizat pentru a-l transforma în făină de pește. Nu vi se pare că e grav? Că într-o Uniune Europeană, într-un spațiu atlantic, această activitate de pescuit tradițională să fie periclitată din cauza altor activități de pescuit care s-au dezvoltat ulterior și care, de fapt, sunt rezultatul unei migrații către ape mai profunde, pentru că pescarii caută acum peștele în ape mai profunde pentru a uh, își menține activitatea. Rolul esențial pe care îl joacă activitatea de pescuit în aceste insule este evident, este deosebit de important. Și distanța aceasta imensă care există, de asemenea, reprezintă o, o, un dezavantaj. Eforturile care s-au făcut în insulele Azore, în Madeira, în insulele Canare, și în alte domenii pentru a avea o abordare care să respecte ecosistemul, o abordare care să, să, să evidențieze acest ecosistem, e bine, exemplele ce ne-au fost prezentate sunt a, exemple demne de interes, exemple de activitate pionieră în domeniu. În trecut s-a făcut o alegere și anume ca această activitate de pescuit să fie una tradițională, cu dimensiune artizanală și primul loc în care s-au utilizat aceste seci în derivă, în Asore, a fost în larg și toate aceste tipuri de pescuit artizanar reprezintă un model demn de urmat. De aceea trebuie să, să fim conștienți de asta. Și în uh, RUP există competențe, cunoștințe foarte bune în domeniu, care ne pot ajuta să înțelegem felul în care politica comună de pescuit uh, trebuie să fie revizuită. Mă gândesc, spre exemplu, la navele de pescuit în ape de mare adâncime, pentru că acest tip de pescuit are repercusiuni negative asupra pescuitului desfășurat în regiunile insulare și are uh, repercusiuni negative asupra durabilității și ecosistemului, pentru că acestea devin vulnerabile. Stocurile se reduc din cauza acestor traulere și, deci, nu ne putem mulțumi doar cu o abordare izolată, doar a Madeira și a insulelor Azorii. adevărat, e vorba de întreaga regiune atlantică, pentru că totul se desfășoară într-un spațiu imens. Și acum există un element care pe mine mă îngrijorează în mod deosebit. Și aș dori să știu ce părere are domnul doctor Morado. Situația asta în felul următor. Pentru pescuitul tonului se utilizează un anumit tip de plase. Acum, întrebarea este, oare nu cumva acest lucru va pune în pericol felul în care tonul migrează, pentru că e o specie migratoare, și care ar fi astfel uh, împiedicat, din cauza acestor, uh, acestor plase, împiedicat să meargă mai înspre nord și atunci s-ar rupe acest ciclu natural de migrație. a Mulțumesc, spune domnul președinte. Domnule Morato, vi s-a pus o întrebare, puteți să răspundeți? Um, em a, aos, aos FADs eh, poderem ter um impacto na distribuição natural das espécies migradoras ehm, é um assunto. Da, mulțumesc, domnule președinte. Faptul că aceste dispozitive de, agregate de pescuit ar putea avea asupra, repercusiunea asupra uh, speciilor migratoare, da, e adevărat că asta e o problemă. E clar că acest lucru duce la o sporire a numărului de nave de pescuit deja și duce de asemenea și la o sporire a capturii puieților. ceea ce înseamnă că, de fapt, capturile se mențin la niveluri foarte ridicate din cauza acestor sisteme de pescuit agregate. Însă, în mod statistic, acestea sunt contabilizate diferit. Poate că mă înșel. Dar problema aceasta nu intervine în regiunea atlantică. Cam atât vă pot spune deocamdată. Merci, Monsieur Morado, pour ces, pour ces précisions. Mulțumim foarte mult, domnule Morado, pentru această precizare. Dragi prieteni, dragi colegi, vă dau cuvântul lui Armando din partea Comisiei Europene, care nu dorește să adauge nimic. Foarte bine, multe lucruri au fost spuse deja. No, unicamente sumarme a los que han elogiado la... Nu vreau decât să mă alătur celor care i-au felicitat V-au felicitat pentru organizarea acestui eveniment, pentru că a fost foarte util. Cred că am învățat cu toții foarte multe din aceste prezentări foarte bune referitor la situația actuală a activității de pescuit, așa că uh, suntem foarte, foarte încântați de felul în care s-a desfășurat această audiere. écoutez, chers amis, euh, Dragi prieteni, spune domnul președinte, și eu la rândul meu vreau să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul astăzi. Și am să-i citesc pe toți la rând. Claude Ioiot, Monsieur François Herman. Domnul Ioiot, domnul Herman, domnul Santana, domnul Soto Evora, domnul Antonio Domingos, doamna Machado, domnul Joao Paulo Delgado, domnul Telmo și domnul Morato și l-am uitat adineaur pe domnul uh, Domingos Abreu. Ați observat că nu s-a respectat paritatea? Pentru că aveam avut doar o singură doamnă, doamna Machado, care reprezintă de fapt sexul frumos aici. Așa că data viitoare o să trebuiască să fim mai atenți și să uh, invităm uh, tot atâta doamne cât și domni. Și având în vedere că e ultima noastră ședință înainte de sărbătorile de iarnă și de Crăciun... Ah, stați puțin. Avem și niște recomandări. Mi-atrage aminte și luare aminte, mi-aduce aminte secretariatul. Recomandări. Oui, euh, ça c'est pour les collègues députés de la Commission. Nous sommes, nous sommes trois, les trois. Les reuniunea coordonatorilor, cei trei mușchetari. E bine, s-au distribuit recomandările coordonatorilor. Și atât? Doar pentru asta? Nu sunt com- deci nu sunt comentarii, recomandările coordonatorilor se adoptă. Așadar, dați-mi voie, dragi colegi, să vă urez sărbători fericite. Mai sunt trei săptămâni până la Crăciun, oricum, um, sărbători fericite tuturor și ne vedem anul viitor. Cu bine, la revedere, pe curând!